Stimați colegi, cred că putem începe. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar traficul din Bruxelles este foarte aglomerat în zilele acestea. Deci a trebuit să așteptăm pe colegii noștri să ajungă în sală. Uh, I would like to, to begin with, uh... Aș vrea să Mă refer la început la deciziile coordonatorilor de la întâlnirea de ieri seară. Ele au fost distribuite tuturor. Sunteți de acord cu hotărârile coordonatorilor? Da. Mulțumesc, nu sunt obiecții. Deci, înțeleg că în, în comisia noastră am fost de acord cu hotărârile coordonatorilor. Și continuăm acum cu următorul punct pe ordinea de zi. Este vorba despre un raport de inițiativă politică de coeziune în regiunile montane ale Uniunii Europene, Raportorul nostru este doamna Iotova, este prezentă în sală și uh, astăzi vom avea un prim schimb de vederi pe marginea acestui raport. Avem la dispoziție uh, suficient timp până la ora 10 pentru prezentare și discuții, prezentarea raportoarei avem și uh, alți raportori din umbră care sunt prezenți în sală, le voi da cuvântul. Și Comisia Europeană este reprezentată Direcția Generală Regio, Direcția Generală Agri. Colegii sunt prezenți în sală, vă mulțumesc. Și vreau să vă amintesc că regiunile montane reprezintă aproximativ 30% din teritoriul Uniunii Europene Economia acestor regiuni depinde de două sectoare în principal, turismul și agricultura, și există probleme specifice, șomaj, um, populație eh, redusă ca număr, deci este important să avem acest raport de inițiativă privind regiunile montane din Uniunea Europeană. Vom examina modalitățile prin care politica de coeziune poate să rezolve problemele specifice din această regiune pentru ca potențialul lor în ce privește creșterea numărului locurilor de muncă și dezvoltarea să poată să crească. Doamnă Iotova, vă dau cuvântul să prezentați acest raport de inițiativă. Mulțumesc, doamnă președintă. Articolul 174 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene este bine cunoscut nouă tuturor și aici se spune următoarul lucru. Pentru a promova dezvoltarea armonioasă a Uniunii Europene, Uniunea Europeană urmează să lanseze inițiative pentru a consolida coeziunea economică și teritorială. Același articol spune că trebuie, prin politica de coeziune, să reducem disparitățile din Uniunea Europeană cu accent pe specificul anumitor regiuni care, într-un fel, sunt, uh, cunosc un handicap datorită problemelor demografice sau dezavantajelor geografice, cum sunt, de pildă, regiunile montane. Din păcate, Uniunea Europeană nu s-a concentrat suficient pe aceste regiuni. Uniunea Europeană consideră că este de datoria statelor membre să își îndeplinească sarcinile în raport cu aceste regiuni. Ce îmi propun prin acest raport? Dorim să facem un pas înainte și în dezvoltarea acestor regiuni, punând accent pe dezvoltarea lor în cadrul politicii de coeziune. Regiunile montane se confruntă cu dificultăți ele dispun însă și de un mare potențial, pentru că dispun de resurse naturale bogate care pot stimula dezvoltarea durabilă. Trebuie să uh, se uh, păstreze identitatea europeană este important uh, să se îndeplinească obiectivele specifice europene. Obligația noastră esențială este să protejăm mediul înconjurător din aceste regiuni, ca și resursele naturale. Putem uh, valorifica sursele regenerabile de energie în regiunile montane, să protejăm însă în același timp mediul înconjurător și să valorificăm uh, potențialul existent în zona pentru dezvoltarea uh, economică. Este nevoie de protejarea acestor regiuni pentru a atinge obiectivul final, care este coeziunea. Raportul meu urmează să stimuleze dezbaterile pe tema coeziunii teritoriale și să dezvoltăm strategii viitoare pentru regiunile montane. Poate că uh, nu va trebui de la bun început să schițăm o strategie, dar uh, va trebui să avem până la urmă o agendă care să semene și cu agenda urbană. Este foarte important să dezvoltăm această strategie. E important să facem un pas înainte. Va trebui să valorificăm revizuirea strategiei Europa 2020. De asemenea, va trebui să negociem un cadru financiar pentru regiunile montane în cadrul politicii de coeziune. Pentru că Europa în clipa de față a rămas puțin în urmă din acest punct de vedere în ce privește realizarea obiectivelor 2020. Va trebui să fim mai flexibili pe viitor. Există o serie întreagă de programe, strategii um, care, um, într-un fel mai degrabă indirect, uh, conțin și prevederi pentru regiunile montane. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Există programe uh, Eh, cum sunt programul LIFE sau Europa 2020, care sunt deosebit de importante pentru regiunile montane. Același lucru este valabil și pentru programele eh, care se referă la politica de coeziune. Deci câteva idei inițiale vor fi incluse în raportul meu. Urmează să am o întâlnire cu toți raportorii din umbră, eh, cât de curând, de asemenea, am avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanți ai unui număr de organizații și ONG-uri eh, și eh, m-am întâlnit cu colegii de la Comitetul Regiunilor pentru a discuta problemele specifice ale regiunilor montane. Aceste discuții schițează cadrul pentru obiectivele mele inițiale eu îmi doresc să existe o parte introductivă cuprinzătoare care să menționeze instrumentele și programele și uh, cadrul legal existent pentru uh, regiunile montane ar trebui să fie un punct de plecare pentru dezvoltarea viitoare a regiunilor montane, inclusiv din perspectiva protecției mediului înconjurător, energia verde, ocuparea forței de muncă existente, iar de asemenea, în ce privește prevenirea uh, pierderilor demografice din aceste regiuni, de asemenea trebuie să avem un program. Mă voi concentra pe aceste probleme. Nu uh, vreau însă să existe o interferență cu activitatea altor comisii, pentru că există programul REMIT, o strategie macroeconomică pentru regiunile europene. Eu mizez mai degrabă pe complementaritatea contribuției noastre la programele altor comisii pentru a susține aceste regiuni să rezolve problemele specifice. Și în felul acesta am putea să elaborăm o strategie europeană cuprinzătoare pentru dezvoltarea regiunilor montane o parte din aceste regiuni uh, nu uh, sunt neapărat regiuni uh, la frontieră și nu fac parte din programele transfrontaliere. Deci trebuie ca și din acest punct de vedere să rezolvăm provocările. Președinte, dau cuvântul acum raportorilor din umbră. Vă rog să respectați timpul de 3-4 minute. Domnule Bogovici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Bună dimineața tuturor. Este un raport foarte important care se referă la regiuni uh, în care uh, condițiile de viață sunt poate mai dificile și de asemenea șansele pentru antreprenori sunt mai reduse. Tocmai de aceea, în calitate de raportor din umbră din partea grupului PPE, voi susține uh, acest raport. După cum s-a spus, există uh, regiuni uh, care în proporție de 30% sunt păduri și Uh, uh, aici uh, până la urmă sectoarele care se dezvoltă sunt industria lemnului, turismul, dar există și o depopulare a acestor regiuni. În cadrul politicii de coeziune avem multe posibilități de a sprijini aceste regiuni. Este important să constatăm că gradul de dezvoltare din diversele state membre în regiunile montane este foarte diferit. Deci nu putem aplica 15 mă măsuri care să fie identice pentru toate statele membre. Trebuie să dezvoltăm o infrastructură de bază întâi, existența școlilor, uh, uh, infrastructură pentru telecomunicații. Au fost deja menționate preocupările în acest sens, pentru că în felul acesta se creează șanse noi, de pildă în domeniul uh, energetic, utilizarea unor surse regenerabile de energie. Acestea sunt șanse mari în comparație cu sursele tradiționale de energie și din acest punct de vedere există posibilități pentru ca în zonele rurale montane sau chiar în zona de păduri să se poată crea noi locuri de muncă, iar sursele de energie ar putea de asemenea să alimenteze inclusiv uh, zonele uh, urbane din împrejurimi. Un alt sector important este digitalizarea și el poate să ofere uh, șanse de creare de noi locuri de muncă, de ocupare a forței de muncă. În ce privește uh, grupul uh, de lucru, um, ne preocupă aceste probleme. Vorbitorul își cere scuze că este puțin răcit, dar eh, continuă spunând că este o șansă mare ca în macroregiunea Alpilor, de pildă, să se vorbească despre acest subiect. Președinte, mulțumesc foarte mult. Domnul Iacov Cici, următorul raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președintă. Dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră comunicându-vă câteva gânduri și demonstrându-vă interesul în a participa la schițarea acestui raport printr-un aviz. Cred că angajamentul nostru față de uh, acest obiectiv uh, și vis-a-vis -vis de strategia alpină pe care doamna Bresu împreună cu noi o elaborează, um, poate să aducă o contribuție la dezvoltarea regiunilor montane din Europa, nu doar pentru că este vorba despre o regiune în care trăiește un număr însemnat de populație, dar și pentru că uh, putem uh, aduce la un loc uh, diverse regiuni din Europa într-o manieră specifică. Avem asemenea preocupări pentru zona maritimă, dar există și un interes care trebuie să fie manifest pentru regiunile montane. De aceea vreau să spun că este foarte important să avem o abordare amplă, completă. Dacă nu procedăm așa, vom eșua. Ehm, știu din experiență, pentru că acum 12 ani am fost conducătorul unei regiuni din Croația care se numește Istria și uh, Uh, există o zonă montană importantă în această regiune. Am încercat să exploatăm la maximum potențialul agricol existând, dar mizând și pe biodiversitate uh, pe care am dorit să o protejăm și ar trebuit să investim și în infrastructură pentru că altfel obiectivul nostru nu ar fi putut să fie atins. Deci am încercat să transformăm această zonă depopulată, rurală, într-o zonă foarte atrăgătoare a țării noastre în clipa de față, pentru că vin oameni din diverse locuri ale Europei pentru a trăi în această regiune. Și aș vrea să mai spun că în baza unei politici sistematice, inteligente, am putea să transformăm aceste regiuni care în uh, multe state sunt depopulate în clipa de față în uh, niște regiuni care să fie deosebit de atrăgătoare pentru Europa și pentru locuitorii Europei, uh, pentru că oamenii de fapt iubesc zona montană și uh, ca atare și aceste regiuni. Deci sunt convins că pot să existe soluții inteligente și că putem da și multe exemple pozitive în legătură cu modul în care regiunile montane deja au fost transformate pozitiv. Sunt convins că raportul dumneavoastră ar putea să fie un raport încununat de succes. Nu-l văd pe domnul Boreba din partea grupului ECR, Doamna Vana este următoarea uh, raportoare. Mulțumesc, uh, doamna președintă, mulțumesc, doamna uh, raportoare, pentru prezentarea dumneavoastră și eu găsesc că aceste uh, regiuni montane sunt deosebit de importante și că aici uh, încă uh, suntem puțin rămași în urmă în ce privește strategiile noastre. Sigur că în domeniul Interreg se poate lucra, dar există și o altă uh, rețea de planificare despre care am vorbit la ședința precedentă, care însă se concentrează mult pe zonele urbane și nu are niciun fel de prevederi pentru regiunile Uh, rurale sau regiunile montane. E păcat. Mă bucur și de asemenea că uh, puneți în centrul raportului dumneavoastră nevoia de a proteja uh, mediul înconjurător, mai ales din perspectiva COP21, care ne preocupă acum, este foarte important să protejăm aceste regiuni ca să nu aibă de suferit în urma uh, schimbărilor climatice, a topirii ghețarilor, uh, alte transformări nefericite. Este foarte important ca regiunile montane uh, să uh, poată să protejeze și sursele de apă de care depind și regiunile vecine. Și așa cum au spus și antevorbitorii, trebuie să stimulăm posibilitatea ca locuitorii din zonele montane să poată să-și câștige existența prin turism, prin alte oferte. Iar în ce privește apele, ă, de asemenea, ă, ă, ele sunt importante pentru că până la urmă cursul lor este unul transfrontalier și trebuie să fie păstrată puritatea apelor de munte încă de la sursă ne vom concentra și pe câteva aspecte specifice care a fost menționat deja este preocuparea de a crea locuri de muncă durabile, sigure, dar trebuie să ținem seama și de schimbările demografice, de ă, contribuția pe care turismul ă, poate să o aducă și din acest punct de vedere trebuie să dezvoltăm sfera serviciilor. Deci vom ține seama de tot ceea ce ne preocupă în mod deosebit pentru zonele montane și va trebui să ținem seama și de colaborarea cu ONG-urile, cu experți în acest domeniu, inclusiv de uh, Comisia Internațională uh, SIPRA uh, pentru protecția patrimoniului și mă bucur că vom avea ocazia să colaborăm. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc încă o dată. Domnul Dinalfi, sunteți de asemenea raportor din umbră. Doamne. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succintă pentru că sunt complet de acord cu cele spuse de raportor și de colegii care au vorbit înaintea mea. Nu doresc să repet cele spuse deja. Știm deja cât de importante sunt toate aceste probleme. În zona de unde provin eu, toate aceste probleme sunt foarte evidente. Populația scade. Eu aici doream să subliniez următorul lucru. Zonele acestea sunt fragile și din punct de vedere fizic, geografic. De multe ori ignorăm acest lucru, mai ales când ne concentrăm pe chestiunile tehnice pe care dorim să le îmbunătățim, să le modificăm în 2016 zonele acestea sunt afectate de fenomene geologice. Aceste zone de multe ori sunt foarte izolate. De aceea e nevoie să li se acorde mai multă atenție, mai ales când vine vorba de dezastre naturale. Grupul meu cu siguranță va propune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am terminat cu raportorii din umbră. Unii dintre ei nu se află astăzi aici. Acum îi dau cuvântul doamnei Bresso, pentru că și dumnei dorea să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și aș dori să-i mulțumesc raportoarei. Rezumatul ei a fost foarte cuprinzător. În opinia mea, cred că a abordat toate, aproape toate problemele principale cu care se confruntă zonele montane. Am și eu câteva comentarii însă. Majoritatea munților Europei se află în zona meridională. Deci, în mod paradoxal, avem o zonă în care se întâlnesc toate diversele tipuri de climat din Europa, în sudul Europei. În mod ironic, de multe ori poate să fie mai frig în Alpi vara decât în nordul Europei. Așadar, există câteva caracteristici de care adesea uităm când pregătim politici europene. Când trăiești într-o zonă montană, ai mai multe costuri structurale. Acestea nu depind doar de venit ele depind și de caracteristicile geografice ale regiunii. A trebuit să luptăm îndelung ca să recunoaștem la urma urmei la nivel oficial aceste specificități ale traiului în zonele montane. Să luăm de exemplu fondurile, de exemplu fondurile structurale. Nu am avut politici specifice în Italia pentru zonele montane. Raportorul se refer, raportarea se referă la adaptarea la schimbările climatice și în zonele montane. Aici cred că e nevoie să avem un nivel mai înalt de angajare. Multe dintre zonele care se bazează pe turismul de iarnă, pe zăpadă, trebuie să fie și ele ținute în seamă când ne gândim la factorii de dezvoltare. Acest raport este foarte important. El nu analizează doar o politică generală pentru zonele montane, montane, ci se concentrează pe specificitățile acestor regiuni. Noi le cerem statelor membre să facă sacrificii Însă trebuie să ținem seama de faptul că serviciile în aceste zone costă mai mult din motive structurale. Trebuie să nu uităm acest lucru în momentul în care pregătim raportul și în momentul în care pregătim noi politici și și în momentul în care facem tăieri de buget. Eu lucrez la strategia alpină. Așadar, în mod evident, voi colabora cu raportoarea în așa fel încât să avem un grad înalt de coerență în aceste rapoarte. mai ales din punct de vedere al aspectelor specifice. Mulțumesc, domnule Bresso, domnule Omarje, ați fost raportor din umbră pe acest raport, doriți să luați cuvântul, nu? Ba da? Bine. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am ajuns așa la mijlocul dezbaterii. Deci mi este greu, greu să intervin acum. Doream pur și simplu să o felicit pe raportoare pentru calitatea muncii depuse. În momentul în care avansăm pe chestiunile care țin de agenda urbană, este extrem de important să nu uităm de zonele periferice, de zonele rurale, de zonele montane. Cu toții foarte bine că de la criza din 2008, aceste zone au avut mult de suferit. Nu trebuie să uităm aceste zone în strategiile pe care le punem la punct. Au existat anumite centre foarte atractive, foarte atrăgătoare în termen de creștere, de ocuparea forței de muncă, orașele, adică. Și apoi zonele montane suferă de pe urma depopulării. În același timp, ele se confruntă cu anumite provocări care țin de coeziune. Aici mă gândesc mai ales la chestiune de schimbare climatică. Zonele montane sunt și ele vizate de această problemă. În zona Alpilor, de exemplu, putem constata ce efecte mari au uh, schimbările climatice. Schimbările climatice afectează acolo apa, zăpada și astfel există consecințe și asupra turismului. Deci, la fel cum ne concentrăm pe zonele ultraperiferice, pe insule, trebuie să ne concentrăm și pe zonele montane. Trebuie să acordăm importanță și acestor zone în momentul în care ne concentrăm pe agenda urbană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Omarje. Cum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene? Europene. Avem patru reprezentanți de la DG Regio și de la DG Agri. În ce ordine doriți să luați cuvântul? DG Regio poate că ar putea să înceapă? Mulțumesc, doamna președinte. În numele DG Regio, vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc și pentru inițiativa acestui raport. Sunt sigură că va fi o contribuție interesantă la dezbaterea pe această temă și pe tema politicii de coeziune și ce face aceasta pentru aceste zone. După cum ați spus, politica de coeziune oferă în perioada actuală de programare diverse oportunități. Ele pot fi utilizate în anumite condiții specifice, de exemplu în zonele montane din statele membre. Am înțeles că raportul dumneavoastră merge chiar mai departe și se referă și la oportunitățile voluntare. Deci abia așteptăm să primim raportul dumneavoastră și să cooperăm. Vă mulțumesc. DG Agri sunteți? Întreabă președinta. Da, DG Agri. Eu aș dori să subliniez faptul că acum ne ocupăm de strategiile de macroregionale la Comisie, mai ales pentru zona Dunării, pentru zona Alpilor. toate aceste macrostrategii conțin și ele o componentă foarte importantă pentru zonele montane. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu experți care provin din statele membre și cu director general și am dezbătut aceste chestiuni. Așteptăm cu nerăbdare raportul. Mulțumesc, doamna Hakanen și domnul Onida, pentru aceste intervenții de la DG Regio. DG Agri are acum cuvântul. Mulțumesc, eu sunt Eva Keresteș de la DG Agri. De la Unitatea pentru Coerența Programelor Rurale. Vom urmări cum se dezvoltă acest raport și salutăm inițiativa acestui raport. Aș dori să subliniez faptul că există deja câteva oportunități finanțate de Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. În, pro- în perioada actuală de programare, ținem seama de specificitățile zonelor montane și de provocările și oportunitățile cu care, pe care s-au uh, concentrat raportorii și rapor- raportorul și raportorii din umbră. ținem seama de potențialul de mediu, de turism și așa mai departe. Încercăm să oferim soluții ca parte a strategiei de dezvoltare rurală. Există un set de instrumente pentru a adresa aceste probleme cu care se confruntă zonele montane. Noi recunoaștem dificultățile geografice și constrângerile naturale la care sunt supuse aceste zone montane. Pot fi compensate costurile adiționale și veniturile pierdute prin anumite metode de care pot profita agricultorii din aceste zone. De gestiunea terenului, de exemplu avem și măsurile agroclimatice, avem diverse măsuri programate în sectorul silviculturii de către statele membre. Avem măsuri de infrastructură și de investiții. Susținem că e nevoie să acordăm mai mult sprijin zonelor montane care se confruntă cu anumite constrângeri. De asemenea, statele membre pot uh, înființa anumite programe subprograme tematice care să se concentreze pe zonele montane. Mulți vorbitori s-au exprimat în favoarea dezvoltării sectorului broadband și acest lucru face parte din investițiile noastre în infrastructură. Dorim să regenerăm și satele și să asistăm tinerii agricultori. În politica actuală de dezvoltare rurală și în politica agricolă comună există diverse oportunități care pot deja fi folosite pentru zonele montane. Mulțumesc. Doamna Iotova? Nu? Doriți? Nu? Bine. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat la această dezbatere. Așteptăm cu mare interes raportul și viitoarele dezbateri pe marginea acestui raport la Comisia Regii. Acum am să vă dau o pauză de câteva minute. Doamna comisar Crețu va sosi în curând și vom avea un schimb de opinii cu dumneai la ora 10. Avem un sfert de oră, 14 minute pauză până la ora 10. Mulțumesc! persoană.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

okay, ladies and gentlemen. Uh... Doamnelor și domnilor, putem continua cu ordinea de zi. Eu urez bun venit doamnei Corina Crețu, comisar pentru politici regionale. Ultima oară când a fost la Comisia Regii a fost în septembrie și atunci a venit de două ori. Astăzi, iată, a venit iarăși la Comisia Regii ca să facem o, o, o revizie a muncii Directoratului General pentru 2015. După cum, după cum știți, 2015 a fost un an foarte plin în acest domeniu. În primăvară, în primăvară a, s-a încheiat un, o perioadă de programare, iar uh, Anul acesta am uh, sărbătorit 25 de ani de interreg. Apoi am avut uh, o propunere legislativă urgentă pentru măsuri specifice pentru Grecia. De asemenea, acum întrevedem uh, metode de simplificare a politicii și, de asemenea, începem pregătirile pentru generația de după 2020. Deci avem foarte multe subiecte de discuție cu doamna comisar. Ca de obicei, însă, dumneavoastră are un program foarte încărcat. Avem timp până la ora 11 pentru această întrevedere. Am să-i dau cuvântul doamnei comisar. În numele tuturor membrilor regii, aș dori să vă felicit cu ocazia Zilei Naționale a României. Felicitări! Acum am să dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Onorați membri, stimați colegi, bună dimineața. Întotdeauna este o plăcere pentru mine să vin la Comisia Regii. Vă mulțumesc pentru invitație. Anul acesta am avut oportunitatea de a discuta în diverse cadre. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu Parlamentul European și cu Consiliul la Luxemburg. Cred că este o oportunitate foarte bună pentru noi să vedem ce am realizat în acest prim an, prim an de mandat. Doresc să discut cu dumneavoastră câteva dintre prioritățile noastre pentru anul care urmează și pentru anii care urmează. După cum știți, politica regională este cea mai mare politică de investiții a Uniunii Europene. lucrurile nu vor uh, merge ca și până acum pentru nimeni. Tocmai noi dorim să constatăm că există reforme pe teren. Eforturile noastre alături de statele membre vor asigura că există reforme reale. Avem nevoie de o abordare de sus în jos și avem nevoie de mult curaj și de multă hotărâre mai mult ca niciodată, acum trebuie să nu ne gândim uh, în uh, termen de beneficiari sau de plătitori. Trebuie să ne gândim cum să facem ca această politică să fie o politică de pe urma căreia toată lumea are de câștigat. Viziunea mea pentru această politică s-a bazat dintr-un început pe mai multe obiective generale. În primul rând, să ne asigurăm că această politică de coeziune contribuie în mod activ la atingerea obiectivelor președinției domnului Juncker să se asigure că se creează locuri de muncă, creștere durabilă și investiții de calitate. În al doilea rând, dorim să ne asigurăm că politica de coeziune oferă rezultate pentru toți cetățenii europeni și nu în ultimul rând, Dorim să ne asigurăm că dialogul este regulat și transparent cu dumneavoastră, membrii Comisiei Regii, cu membrii Parlamentului European, ca întreg. Dorim un parteneriat și o bună colaborare. Acestea sunt foarte importante pentru mine. Sper așadar că și în anii care vor urma vom avea aceste întâlniri regulate. La sfârșitul acestei luni, programele pentru care suntem responsabili vor fi adoptate și vor fi pregătite să contribuie și la Uniunea Energetică și la piața digitală unică. Apoi, după cum bine știți, am avut de-a face cu două crize foarte mari, criza din Grecia și criza refugiaților. Acestea au avut nevoie de o abordare europeană și politicile europene, bineînțeles, fac parte din soluția mai mare pentru această problemă. În dezbaterea noastră mă vom mai concentra pe aceste lucruri. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați dat vis-a-vis -vis de amendamentele privind Grecia. Am avut succes datorită ajutorului dumneavoastră și am putut modifica regulamentul privind uh, prevederile comune la timp ca să ajutăm Grecia. Și acum fondurile structurale și de investiții sunt cheltuite corect. Câteva cuvinte despre criza refugiaților. Suntem deschiși la modificarea programelor atât cât este nevoie ca să ajutăm statele și regiunile să se descurce în această situație nouă și neprevăzută. Am trimis o scrisoare statelor membre prin care le explicam ce oportunități le oferă fondurile noastre și le-am cerut să înainteze propuneri cât mai repede. Cinci state membre mi-au răspuns deja, alte câteva încă se gândesc. Sunt pregătite să vă mai ofer detalii în dezbatere, dacă doriți. După cum știți, această politică este o politică a gestiunii partajate. Succesul politicilor noastre se bazează în mare măsură pe abilitatea noastră de a conlucra îndeaproape cu statele membre, iar acest lucru este evident mai ales în două zone. În primul rând, munca grupului de lucru pentru mai bună implementare și, în al doilea rând, în eforturile noastre de a consolida capacitatea administrativă. Grupul de lucru pentru mai bună implementare este unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut în calitate de comisar și luna trecută am vizitat toate aceste țări DG Regio a organizat mai mult de 70 de reuniuni tehnice pentru a evalua situația și pentru a pregăti planuri specifice pentru a adresa nevoile fiecărui stat membru. Rezultatele acestui grup de lucru sunt foarte încurajatoare. Voi prezenta toate cifrele la conferința Comisiei Europene de după masă. Am făcut foarte multe eforturi și dumneavoastră ați fost uh, alături de noi. Însă politicile pot fi mai bune, mai simple, mai flexibile, mai concentrate pe performanțe, pe rezultate. Am început să lucrăm în acest sens. Avem grupul la nivel înalt în vederea simplificării pentru beneficiari și acest grup se reunește pentru a doua oară astăzi la comisie. Stimați colegi, sprijinul dumneavoastră, cooperarea dumneavoastră au fost decisive pentru noi ne-au ajutat să ne îmbunătățim politicile și ne-au ajutat și să ne descurcăm în aceste crize neprevăzute și vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră. În ceea ce privește anul 2016, sper că vom continua colaborarea strânsă. Eu sper ca dialogul nostru să fie regulat, transparent și constructiv. Ne-am întâlnit deja cu cabinetul președintelui ca să definim agenda noastră comună în așa fel încât să menținem acest uh, schimb uh, regulat de opinii și în decursul anului care vine. Am să vă spun câteva cuvinte despre prioritățile mele pentru 2016. Am să mă concentrez pe două provocări majore. În primul rând, doresc să mă asigur că noile programe sunt puse în aplicare în mod eficient și că se face se fac lucrurile pe marginea cărora am căzut de acord anul acesta. Voi ține la curent Comisia Regii cu privire la punerea în aplicare. În al doilea rând, mă voi concentra pe a doua politică de coeziune după 2020 și pe evaluarea la jumătatea parcursului pentru CFM. Cred că ar trebui să simplificăm în continuare politica. Luna trecută am avut un dialog foarte intens pe această temă. Cum putem simplifica politica de coeziune? În primul rând trebuie să vedem câte ceva despre noile elemente și ce impact au avut acestea. Deci pe viitor trebuie să avansăm bazându-ne pe dovezi clare, concrete, viabile. Trebuie să reducem povara administrativă pentru beneficiari, trebuie să monitorizăm uh, ce fac statele membre deja și trebuie să identificăm bune practici. Sperăm să venim cu recomandările inițiale pentru 2016 cât mai curând. Bineînțeles că, parte a simplificării, trebuie să ne gândim și la flexibilitatea politicii noastre ea trebuie să fie capabilă să răspundă la provocări noi din viitor, de exemplu, chestiuni care țin de migrație, cum am spus și adineauri. Planul de investiții și guvernanță economică sunt și ele elemente importante în uh, prioritățile noastre. Ideile noastre vor fi prezentate în cel al șaptelea raport privind coeziunea, care va apărea în 2017 și el va fi supus unei consultări publice largi. Acestea sunt elementele pe care doream să mă concentrez astăzi și aș dori să vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru sprijinul pe care l-ați arătat în acest an plin de provocări. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, pentru experiența dumneavoastră de pe teren și pentru angajamentul de care dați dovadă în așa fel încât aceste politici să funcționeze în beneficiul cetățenilor noștri. Vă mulțumesc încă o dată și aștept dezbaterea. Președinta, vă mulțumesc, doamnă comisar. Și acum am să dau cuvântul membrilor Comisiei Regii. Am să încep cu coordonatorii. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc pentru prezență și pentru posibilitatea <clears throat> de a ne uita atât în urmă cât și înspre viitor, anul viitor. E bine, ultima întâlnire și ne uităm către întâlnirile de anul viitor. În primul rând, suntem de acord cu acest angajament puternic pentru a pune în aplicare această nouă perioadă. Ne plac și ideile legate de simplificare, printre altele. Și dumneavoastră, și comisia, dar și noi aici lucrăm astfel. Aduc aminte că am uh, avut întrebările orale ale regii cu privire la simplificare. Deci asta se va multiplica anul viitor. Dezbatere în plenară, inițiative orale și multe întrebări. Și vom uh, merge mai departe cu mai multe rapoarte de implementare. Este o abordare specială de care avem nevoie pentru a vedea de ce avem nevoie. Activități juridice, da, 5 ani, 7 ani, dar apoi ce se întâmplă între acestea. Deci viitorul raport cu privire la articolul 16 ne arată ce se va întâmpla cu acele contracte de parteneriat și cum încep programele operaționale. Toate acestea sunt foarte importante pentru anul viitor. E o bună ocazie să intrăm în detaliile acestor rezultate. Ați vorbit apoi de revizuirea la jumătatea perioadei, ați vorbit despre viitor. Să vă spun ce părere am eu. Eu cred că am învățat din aceste perioade, din 2007 încoace, că dacă nu ne schimbăm, creăm aceleași mari probleme. Nu pot să explic celor din grupul meu de ce politica de coeziune în 2014 și 2015 nu a folosit banii puși la dispoziție. Toți spunem că trebuie să ne pregătim, că a avut un sistem dificil. Mii de motive dar nimeni nu înțelege de ce ne trebuie atât de mult timp. Și dacă nu ne schimbăm sistemul și nu folosim raportul din 2007 imediat pentru noile regulamente, nu vom schimba nimic. Și apoi în 2020, 2021, din nou. Și trist, e foarte trist, e păcat. De deci aceea vă întreb dacă puteți propune o modificare renoire a noii perioade. S-ar putea să fie principala dumneavoastră contribuție la această dezbatere cu privire la cadrul financiar multianual. Și se va tot spune, așteptați, așteptați să vină și cei de la coeziune, că ei întârzie mereu. Nu, nu așa se lucrează. Deci s-ar putea să fie necesar să ne revizuim modul de lucru pentru următoarea perioadă. Este principalul meu mesaj din această dimineață. Vă rog să vă gândiți dacă puteți veni cu astfel de nouă planificare. Lumea se schimbă foarte repede și noi trebuie să ne gândim la uh, soluții. Și încă un lucru. Cerem serviciilor noastre să vină la grupul nostru de lucru de implementare uh, ca să discutăm pe MFF. Și de, mereu se spune că nu sunteți pregătiți. Dacă și Parlamentul se poate pregăti, trebuie să poată veni și experții dumneavoastră la acest grup de lucru cu privire la implementare. încet, încet sunt uh, nerăbdător. Îmi pare rău, dar aștept un răspuns. Mulțumesc, doamna Creel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Corina. Mulțumesc pentru că ai venit aici. Iată, un an de activitate e o perioadă lungă, dar totodată și o perioadă scurtă. Și eu am întrebări cu privire la ce s-a întâmplat până acum. Mi-ar fi plăcut să știu dacă la un an de la preluarea mandatului au fost aprobate toate programele operaționale. Sau mai există dificultăți într-un loc sau altul? Apoi, așa cum ai spus uh, și tu, am modificat regulamentul dispozițiilor comune cu privire la Grecia. Aș dori să știu dacă am încheiat acum perioada de promovare 2007-2013 și cele 2 miliarde pe care le-a câștigat Grecia astfel, s-a rezolvat, e finalizată această parte sau mai sunt și acolo probleme? La sfârșitul anului e foarte aproape și m-aș bucura să ne puteți spune că această parte s-a soluționat. În continuare, am, așa cum au arătat și alți colegi, am avut o întâlnire acum câteva zile cu viitoarea președinție cea slovacă și m-am bucurat să aud că inițiativa noastră de tineret inițiată de Parlament pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor e un program de mare succes în Slovacia. Știu că nu e domeniul dumneavoastră de specialitate, dar, după părerea mea, ține totuși de politica de coeziune și de aceea vă întreb dacă aveți informații despre cum a fost primită această inițiativă în statele membre, dacă a fost un instrument bun, dacă s-a reușit astfel să se combată șomajul în rândul tinerilor. Cele spuse de colegul Van Nistelrooy cu acea limită de timp pe care o avem pentru pregătirea viitoarei uh, politici structurale, sunt într totul de acord cu dânsul și um, la fel de îngrijorată. Aici se mai adaugă că la acest calendar ne mai așteaptă și alegeri europene. Comisia va fi rearanjată. Toate aceste aspecte nu ne uh, grăbesc în activitatea noastră, adică din contră, mai degrabă ne frânează. Ar fi bine să ne pregătim din timp. Știu că și în statele membre există discuții în, același, în acest sens. Însă, pe scurt, și eu aș saluta o accelerare a lucrărilor pe parcursul anilor și sper să ne puteți ajuta și în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Crell, domnul Rural, numele CR. Mulțumesc! Bun venit! După cum știți, reforma și renegocierea poziției Regatului Unit este în curs de desfășurare. Iar cei, acei dintre noi care doresc ca Regatul Unit să rămână membru, uh, membru al Uniunii, deci cam 50% dintre noi, au nevoie de schimbări au nevoie de schimbări în beneficiul întregii Uniuni Europene, așa cum ați spus și dumneavoastră. Nu doar să avem opt-out. Și atunci să vedem care e poziția dezvoltării regionale. Din 34-35% uh, din buget e semnificativ în bugetul Uniunii. E unul dintre prioritățile primului ministru. E vorba de competitivitate. Știți că există un document al think tank-ului Open Europe care se numește Off Target, adică departe de țintă. E compus acum de un uh, consilier al domnului prim-ministru și documentul vorbește despre eficientizarea fondurilor, concentrându-se pe țările sau regiunile care primesc banii folosind experiența comisiei și a echipei dumneavoastră acolo unde e necesar. Întrebarea mea este dacă putem să ne așteptăm la reformă reală în dezvoltarea regională după 2020 și să trecem de la zone sau țări de contributori neți care plătesc comisiei bani și apoi comisia le dă o mică parte înapoi și le spune ce să facă cu propriilor bani. Și să trecem la un alt sistem să avem uh, valoare reală în țările care au nevoie de acei bani, care pot folosi acești bani și pot folosi experiența comisiei. Aș dori să ne spuneți dacă veți fi implicată în astfel de discuții, dacă sunteți gata să dați dovadă de flexibilitate, astfel încât să vedem o schimbare reală și nu doar modificări ale regulamentelor actuale după 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iacov Cici, în numele ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, mulțumesc pentru prezență. Întotdeauna ne bucurăm când vă vedem aici. Atunci când veniți aici, putem comunica direct. Eu aș dori să vă întreb trei lucruri. Toate trei foarte importante primul rând, problema migrației și situația migranților, ce puteți face, ce ați făcut deja, ce facem cu răspunsul statelor membre. Ați spus că 5 state membre au răspuns. Ne puteți spune care sunt aceste state? Și mai cred că e foarte important că vă implicați în acest domeniu. De asemenea, m-ar mai interesa să știu ce se poate face cu fondurile de preaderare pentru țările candidate, precum Serbia sau fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Și acestea sunt confruntate cu criza de migrației. Există elemente de cooperare? Această criză a migrației este criza întregii Europe, nu doar a Uniunii Europene, a întregului continent. Un alt aspect la care aș dori să mă refer e problema simplificării. Ce am obținut când vorbim de simplificare? Până unde s-a ajuns? Multe astfel de aspecte au fost discutate în sesiunea plenară. E vorba da, de date statistice criticate de unii de colegii noștri, atât din dreapta cât și din stânga, extrema stângă și extrema dreaptă. Se vorbește de rata erorii, care e destul de mare, se vorbește de complexitatea procedurilor ca unul din elementele principale și a treia întrebare, sinergia politicii de coeziune. Da, așteptările pe care le avem de la fondul Juncker atunci când va începe să funcționeze în realitate și de asemenea sinergia cu Banca Europeană de Investiții. Aș dori să văd ce părere aveți dumneavoastră, cum vedeți aceste sinergii ale politicii de coeziune cu alte instituții financiare care fac parte în această activitate comună. Mulțumesc, domnul Omagi. Merci. Doamnă președinte. vă mulțumesc, doamnă comisar. Este pentru noi o plăcere să vă avem în mijlocul nostru din nou și vreau să vă spun cât de mult apreciem calitatea dialogului și parteneriatului dintre Comisie și membrii Comisiei noastre regii. Anul trecut a fost un an deosebit de intens în care ansamblul politicilor europene au căutat răspunsuri și au necesitat reacții la o serie întreagă de eh, situații de criză. Au trebuit de asemenea să găsească răspunsuri Mă scuzați, nu aveam microfonul deschis, deci voi relua. Mă voi servi de acest microfon. Spuneam că anul 2000 2015, care se apropie de sfârșit, a fost un an deosebit de intens în care toate politicile europene au trebuit să își pună întrebări, să găsească răspunsuri, să aibă reacții la situațiile de criză cu care ne-am confruntat și care pentru mulți au fost crize noi. Mă gândesc la criza din Grecia, dar și la criza uh, migranților și refugiaților. Și în acest context trebuie să spun că, din punct de vedere al politicii de coeziune, a trebuit să găsim capacitatea de a găsi răspunsuri adecvate. Comisia noastră și Parlamentul European au jucat un rol de însemnat în rezolvarea ă, tehnică a crizei din Grecia, dar de asemenea ă, în încercarea de a rezolva criza migranților. Mă voi uh, limita la două, trei uh, chestiuni. Anul 2016, cum ați și spus, va fi dominat de eforturile de revizuire la jumătate de perioadă. Nu putem uh, separa aceste demersuri de problemele și proiecțiile de perspectivă post-2020. Dar în ce privește revizuirea la jumătate de perioadă, Există o agendă pe care Comisia a prevăzut-o, există prime analize eh, pe marginea activității desfășurate și cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a asocia Comisia noastră regii în aceste demersuri. În ce privește perspectivele după 2020? Am fost împreună la Luxemburg și am văzut care este dubla problematică. Să găsim un răspuns durabil la criza uh, migranților, uh, de a ne apăra valorile europene în această politică. Comisia a început să caute răspunsuri, dar cred că demersurile trebuie să fie continuate, pentru că știm prea bine că nu este vorba doar de o situație conjuncturală, dar că trebuie să găsim și soluții durabile pentru a face față acestor provocări. Cea de-a doua observație se referă la uh, fisurile teritoriale care au apărut uh, Um, după ultima programare. Pentru că este o criză care durează încă, începând cu anul 2008. Acest fenomen uh, este asociat de o sărăcire a populației urbane în anumite regiuni, mai ales în regiunile periferice, care trebuie să Uh, facă față acestui handicap și grupul nostru susține inițiativele pentru a uh, rezolva această problemă, combaterea uh, sărăciei urbane, care este un subiect important pentru perspectiva post-2020. Mulțumesc, doamna Vana, aveți cuvântul. Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, mulțumesc pentru această vizită. Primul nostru an a fost plin de evenimente. Există multe întrebări, dar m-aș referi la doar două. Două întrebări care nu au fost adresate încă. Aș fi vrut să mă întreb și despre migranți, dar au vorbit, au întrebat alți colegi de-ai mei deja. Uh, despre dezvoltare durabilă și protecția schimbărilor climatice. Ministrii regionali s-au întâlnit acum două săptămâni la Bruxelles și au dat o declarație interesantă cu privire la importanța politicii de coeziune pentru schimbările climatice și cu privire la COP21 și au subliniat încă o dată cât de important este aportul fondurilor structurale pentru atingerea obiectivelor climatice. Și întrebarea mea S-a vorbit de locuri de muncă verzi, s-a vorbit de acest concept de viitor, crearea locuri de muncă și aport la combaterea schimbărilor climatice și mă întreb, dat fiind această revizuire la jumătatea mandatului uh, cadrului financiar multianual, ce planuri aveți dumneavoastră în, pentru întărirea protecției climei în cadrul dezvoltării regionale a politicii de coeziune? Și a doua întrebare, Săptămâna trecută, în plenara de la Strasburg, s-a adoptat raportul cu privire la comunitățile marginalizate. Dumneavoastră ați spus că ar fi o prioritate a mandatului dumneavoastră și vă întreb care sunt pașii concreți pentru a transpune cerințele acestui raport. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc tuturor. Doamna de Mato. Mulțumesc. Mulțumesc și doamnei comisar pentru prezență. Îi mulțumesc pentru prezență și pentru discuția. Deci, două întrebări. Despre migrație, pe de-o parte. Chiar astăzi s-a spus că politica de coeziune trebuie să ajute la soluționarea acestei crize. Ați spus în repetate rânduri că în cadrul programelor 2014-2020 statele membre ar avea la dispoziție mijloace financiare și nu puține. S-a vorbit de fonduri mari, fonduri folosite pentru o serie întreagă de măsuri, de exemplu pentru integrarea refugiaților. Astfel de măsuri ar putea fi și folosite pentru infrastructură, pentru domeniul de sănătate. Ați vorbit însă și de posibilitatea de a coopera transfrontalier de a avea strategii macroregionale și de a folosi aceste fonduri. Și asta mă întreb, are prevăzută Comisia măsuri suplimentare pe lângă cele menționate deja? Ați vorbit despre o scrisoare către statele membre, ne puteți spune mai multe? Sau este vorba de modificări ale programelor de cooperare existente? Pentru că acestea ar trebui evaluate pas cu pas și apoi ar trebui procedat în funcție de situația din fiecare stat membru sau fiecare regiune. Asta despre migrație. Iar cât privește simplificarea, agenda e destul de succintă. Ne puteți da detalii cu privire la grupul de experți, la acea agenda? Când va exista un prim raport? Ne puteți spune mai multe? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Asta o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor și acum dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. Ați 10 minute și atunci avem posibilitatea și am mai ascultat alte întrebări. Mai avem 8 colegi înscriși pe listă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că putem să ne concentrăm pe subiectele menționate. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Înainte de toate, în legătură cu noua perioadă, cred că este foarte important și cred că suntem cu toții de acord că simplificarea și implementarea trebuie să meargă mână în mână și sunt conștientă de rezoluția pe care dumneavoastră ați uh, adoptat-o săptămâna trecută. De asemenea, cum domnul Vanisel a spus, articolul 16 uh, uh, îl vom prezenta la mijlocul lui decembrie, dar joi voi prezenta deja câteva elemente. Sunt de acord cu dumneavoastră toți că am uh, învățat câteva lecții esențiale pentru pregătirea uh, activității noastre viitoare. Va trebui să declanșăm discuția nu doar pentru revizuirea la jumătate de perioadă, dar și pentru perioada după 2020. Avem această problemă și va trebui să-i facem față. Dacă analizăm doar perioada de programare 2007-2013, luni vom discuta în uh, colegiul Comisiei uh, și vom analiza anul 2014 deja toți suntem nerăbdători, dar realitatea este că 2017 va fi primul an în care vom putea constata care este impactul modificărilor pe care Consiliul, Comisia și Parlamentul în calitate de colegiuitori uh, le-au produs. Oricum, în ce privește reglementările, este sarcina Comisiei să vină cu propunerea la timp, dar să ținem seama și de complexitatea procedurii de codecizie. Deci, eu cred că este esențială cooperarea dintre noi. După cum a spus și Constanțe Creel, Programele operaționale au fost adoptate toate, dar există încă multe probleme și pentru mine este foarte important să se respecte termenele și uh, să analizăm performanțele, pentru că trebuie să vedem cum aceste politici contribuie la uh, schimbarea în bine a vieții cetățenilor pentru că uneori greșim, vorbim doar despre bani și vorbim mai puțin despre rezultatele pe care aceste politici trebuie să le producă. În ce privește de revizuirea cadrului financiar multianual, trebuie să existe într-adevăr o discuție și în acest sens trebuie să înțelegem modul în care funcționează sistemul actual Trebuie să identificăm împreună problemele cheie care necesită o schimbare și contez pe Comisia Regii pentru a găsi soluții în comun pentru simplificare dacă vom lua decizii împreună pentru a vedea dacă este nevoie să schimbăm anumite regulamente sau nu, e foarte important. Iar în ce privește Grecia, pentru că a fost uh, o întrebare legată de Grecia. Noi am reușit să uh, majorăm rata de cofinanțare și uh, acționăm constant cu Direcția Generală Regio, avem oameni trimiși la fața locului pentru a vedea cum funcționează lucrurile, pentru că părerea mea este că, din punctul meu de vedere, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a adopta măsuri extraordinare pentru o situație extraordinară și acum există proiecte care multă vreme au fost blocate. Am făcut o injecție de capital în economia uh, Greciei, deci nu ar exista acum uh, motive să rămână blocate uh, anumite programe care au stagnat, uh, cele legate de Saloniki uh, și altele. Am a avut și discuții săptămânale cu miniștrii din Grecia, pentru că um, noi știm din uh, programele de televiziune că există o situație specială în insula Lesbos, dar și în alte insule din Grecia legate de fenomenul migrației. Dar voi reveni asupra acestei probleme. Deci, în legătură cu Marea Britanie. Partajez punctul dumneavoastră de vedere că banii trebuie să fie folosiți mai eficient, este unul din principalele noastre obiective. Și, bineînțeles, sunt convinsă că nu vorbim destul despre rezultatele pe care aceste politici le-au produs deja la fața locului. Eh, există și regiuni mai puțin dezvoltate, eh, regiuni în care minele au fost închise. Cred că este o regiune din care proveniți dumneavoastră, dar am eh, finanțat crearea de locuri de muncă cu milioane de euro. Deci, eu nu știu vreo regiune, fie din țările de jos, din Germania, din uh, estul Europei, care să nu fi uh, beneficiat de finanțare uh, da, în ce privește țările eh, care de 40 de ani sunt membre ale Uniunii Europene au beneficiat de multe fondurile regionale. Știți că sărbătorim 40 de ani de când a fost creat acest fond de dezvoltare regională. Am eh, discutat și cu reprezentanții unor eh, regiuni din Marea Britanie și m-au asigurat că această politică susține proiecte care altfel nu ar fi fost posibile. Deci sunt uh, dispusă să discut foarte deschis cu dumneavoastră întreaga problematică. Ieri am adoptat uh, un uh, program foarte important care este menit să vindece suferințele care există încă pe piața europeană pentru că este vorba despre stimularea dezvoltării economice în țările care uh, sunt mai puțin dezvoltate. Dar am contribuit și la încercarea de uh, unificare a zonei uh, turce din uh, Cipru și de asemenea am susținut Irlanda și uh, Irlanda de Nord uh, pentru a se putea ajunge la o mai bună înțelegere între comunități. Deci este un mm, program de pacificare pentru perioada următoare și uh, uh, vom avea o vizită oficială anul viitor în Marea Britanie. Trebuie să vedem cum putem spori competitivitatea pentru ca banii noștri să poată să dea uh, rezultatele scontate. În ce privește fenomenul migrației, a fost o întrebare directă din partea domnului Iacov Cici. Vă mulțumesc pentru această întrebare care de altfel ne preocupă pe uh, mulți dintre noi. De la bun început uh, ne-am uh, gândit cum putem uh, aduce o contribuție pentru rezolvarea acestei probleme împreună cu doamna Marian Tyson. Am discutat cu autoritățile să putem uh, găsi uh, o discuție deschisă, pentru că există uh, probleme legitimate, legitime din partea unor regiuni mai puțin dezvoltate care trebuie să facă față acestui fenomen. Am elaborat această scrisoare către statele membre, trebuie să identificăm posibilitățile de implicare, care sunt regiunile eligibile eh, conform regulamentului care este în funcțiune acum, pentru că sigur au fost și propuneri de a schimba eh, regulamentul eh, vis-a-vis -vis de fenomenul migrației, dar eu nu cred că este necesar. Statele membre trebuie să decidă cum vor folosi banii, dar de la bun început ne-am gândit că acest fond să fie folosit pentru migranții care vor avea drept de azil, dar uh, statele membre trebuie să vadă cum pot combina sursele de finanțare. Noi în continuare suntem deschiși discuției. Trebuie să uh, Italia a fost uh, prima țară care și-a dorit o schimbare de program Deja 220 de milioane uh, au fost puse la dispoziție pentru uh, această problemă a migrației. Doamna D'Amato știe prea bine pentru uh, înființarea de spitale, pentru furnizarea de apă potabilă pentru uh, refugiați. Uh, din punctul meu de vedere, este inacceptabil să vedem imaginile pe care televiziunile le prezintă. Am vorbit și cu comisarul Kaitis, care a fost pe insula Lesbos. Uh, refugiații care veneau din Turcia spre Grecia uh, au întâmpinat uh, dificultăți uriașe de la o zi la alta, s-au îmbolnăvit, au murit copii. Deci Uh, am cerut să ni se spună pe o pagină, pe două pagini, care sunt uh, uh, primele necesități pe care trebuie să le rezolvăm, pentru că dorim să ne mișcăm repede. Există situație practice în Iordania și în Turcia, dar acolo refugiații în anumite tabere sunt tratați mai bine decât în anumite zone din Europa. Pe insula Lesbos există de pildă doar doi medici. Deci situația este din acest punct de vedere um, intolerabilă. Țări care au experiență, țările de jos, Germania, Franța, s-au mai confruntat cu acest fenomen, știu uh, cum trebuie să acționezi și Franța, Germania, Austria deja au trimis în Grecia și în alte țări experți uh, pentru a ajuta statele membre în a face față fluxului de migranți. Deci, din punctul meu de vedere, dacă statele membre doresc uh, să uh, folosească bani, Uh, trebuie să ni se adreseze în termen de două săptămâni, foarte rapid să reacționeze. Avem uh, Slovenia, Croația, uh, care vor putea accesa fonduri rămase neutilizate din perioada 2007-2013, pe care le putem pune la dispoziție. Deci, sunt măsuri de urgență pe care putem să le luăm, pe care le putem susține de asemenea în clipa de față, mingea este în terenul statelor membre. Așteptăm uh, să uh, fim solicitați, nu putem să facem noi propuneri de redistribuire a acestor fonduri. Deci nu este o chestiune tehnică, este până la urmă o decizie politică dacă statele membre doresc sau nu să acceseze aceste fonduri. Iar în ce privește uh, IPA. Colaborăm uh, strâns cu comisarul Han, uh, uh, care răspunde de acest tip de fonduri și cred că strategia macrofinanciară permite statelor membre să se așeze la uh, aceeași masă și să discute uh, rezolvările provocărilor comune și din acest punct de vedere am avut discuții pentru regiunea alpină, pentru elaborarea de strategii, ne întâlnim cu statele membre și cu state nemembre pentru a vedea cum putem să ne atingem obiectivele comune și cum putem coopera pentru a face față provocărilor comune, pentru că e vorba și de state cum sunt Serbia, Firomul, care de asemenea trebuie să fie susținute în a face față acestor provocări. Nu doar din uh, perspectiva apropierii de achiului comunitar. Bineînțeles că în ce privește efectul de sinergie, este foarte important să colaborăm, uh, să valorificăm uh, fondurile disponibile. Cred că este foarte important să vedem cum putem colabora, de pildă, în ce privește planul de investiții, pentru că Mâine eh, voi mai avea o altă discuție cu vicepreședintele Katainen pentru a putea combina fondurile în domeniul sectorial, regional, pentru ehm, a eh, putea valorifica programul pentru a vedea care sunt criteriile aplicabile de eligibilitate. Depinde și de capacitatea statelor membre pentru a eh, combina uh, utilizarea tuturor acestor fonduri. Iar uh, în ce privește anul 2015, aveți dreptate, a fost uh, un an marcat de mari provocări, dar eu mă bazez pe colaborarea cu Comisia Regii pentru a pregăti împreună revizuirea la jumătate de perioadă vom uh, discuta această problemă în cadrul activității noastre comune de anul viitor Și cred că este foarte important să declanșăm deja această dezbatere de revizuire a cadrului financiar multianual. Am avut deja uh, reflexii uh, pe interne uh, pentru că ne dorim uh, o simplificare, dar uh, grupul de lucru Uh, care și-a asumat aceste demersuri dorește să primească propuneri și din partea noastră și vicepreședinta Gheorgheva uh, va propune câteva elemente uh, care să măsoare performanța. Dar e important să identificăm împreună și cred că un acord politic este necesar pentru a identifica anumite uh, elemente politice asupra cărora să convenim pentru revizuirea cadrului financiar multianual. Iar, de asemenea, perioada post-2020 este o chestiune foarte importantă și um, uh, vom uh, declanșa o dezbatere în 2017 uh, pentru a vedea cum se va configura această perioadă și cred că va trebui să colaborăm în uh, reformarea acestei politici, pentru că au existat foarte multe critici. Nu cred că este nevoie doar de mărunte ajustări. Va trebui să colaborăm pentru a uh, avea idei uh, comune din partea uh, contributorilor, să vedem și din partea beneficiarilor uh, ce a funcționat bine, ce nu, pentru ca după aceea să ajungem la un acord politic pentru perioada post-2020. Pentru că dacă nu vom opera noi reforma care se impune, cred că o vor face alții în locul nostru. Iar în ce privește aspectele teritoriale, eu sunt recunoscătoare președinției luxemburgheze că uh, dimensiunea teritorială a fost pe agenda de lucru, pentru că noi toți suntem influențați de situația din uh, regiunea în care trăim, uh, cum se poate începe o afacere, eventual un startup în uh, regiunea noastră, la noi acasă. Condițiile sunt foarte diferite între zona rurală și zona urbană, iar uh, problemele legate de sărăcia urbană uh, sunt de asemenea foarte importante. Colaborez cu președinția europeană. Va avea loc o întâlnire la Amsterdam în ce privește agenda urbană, uh, care este foarte importantă. Și după cum am spus, multe țări deja au folosit uh, acești bani pentru a face față fenomenului de migrație, pentru că și acest uh, demers ține de combaterea sărăciei. Cu câteva luni în urmă am văzut la Berlin un program elaborat de către femeile germane, dar pentru persoanele din rândul migranților care nu sunt de origine germană, pentru a le oferi consultanță juridică și de relație cu uh, administrația, pentru că e foarte bine să, să împărțim experiența aceste bune practici inclusiv în ce privește folosirea acestor bani. În ce privește cooperarea transfrontalieră, aș dori să vă informez că există o uh, revizuire, o consultație publică și vă invit pe toți să aveți contribuții, să faceți propuneri, mai ales acum când ne confruntăm cu aceste provocări pentru că uh, trebuie să valorificăm importanța programelor de cooperare transfrontalieră. Și vă pot da un exemplu între uh, modul în care funcționează lucrurile între Belgia și Franța, pentru că este o zonă de frontieră foarte bine integrată uh, sigur, limba nu este un obstacol, dar câteodată nu poți uh, să organizezi forme de pregătire uh, profesională pentru că există legislație diferită în cele două țări. Trebuie să vedem cum uh, învingem aceste obstacole. Ă, de pildă în, ă, la granița dintre Germania și Polonia au fost operate modificări în legislația națională pentru a permite studenților ă, ca să plece de la Slubice la Frankfurt, de pildă, și să își continue pregătirea. Deci asta dovedește voința statelor și regiunilor din zona de graniță de a putea coopera, de a putea să valorifice programele de cooperare transfrontalieră. Și există uh, exemple extraordinare. Există și între uh, Franța și Spania, de pildă, unde există spitale, cetățenii din Franța pot să beneficieze de asistența medicală în Spania și invers. Dar nu este situația Uh, peste tot uh, ca să poți și de la o zi la alta eventual să beneficiezi de anumite servicii în uh, țara vecină. În ce privește demersurile de protecție climatică, peste 120 de miliarde sunt uh, dedicate combaterii schimbărilor climatice, avem un program privind eficiența energetică și colaborăm cu vicepreședintele Șefcovici și cu comisarul Caniete pentru uh, a putea să ne atingem obiectivele și am avut și cred că întâlnirile de la Paris de acum, COP21, sunt foarte importante uh, pentru a putea progresa în a combate fenomenul de schimbări climatice. Mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc foarte mult. Poate vă amintiți prima audiere a viitoarei doamne comisar Crețu am avut probleme legate de respectarea timpului de intervenție. Au fost foarte multe uh, întrebări. Putem continua acum, dar cu întrebări foarte scurte, mai puțin de un minut. Și dau cuvântul domnului Ivan Miltenburg. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, mă bucur că v-ați referit la agenda urbană. Este o temă foarte importantă. Lucrați alături de Luxemburg, dar și de viitoarea președinție olandeză. Încercați, bineînțeles, ca nu doar cuvintele, ci și intențiile să fie concretizate. E nevoie de posibilitatea de a finanța proiecte în orașele europene. Când va începe primul apel la proiecte? Prima întrebare. Iar a doua întrebare, ceea ce privește leadership-ul acestei agende. Colegul nostru Ian Albrecht conduce intergrupul de resort și ne-a întrebat cine va avea responsabilitatea politică. Cine va avea leadership-ul politic? Și răspunsul a fost că vor exista patru comisari. Deci vor exista patru capitani pe această navă? cu privire la agenda urbană, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Tomașici, are cuvântul. Mulțumesc. Ce măsuri sunt pregătite la ora actuală de către Comisie, măsuri de prevenire, în așa fel încât să ajute statele membre să își îndeplinească necesită, obligațiile ex ante pentru perioada 2016, în vederea evitării suspendării de plăți în statele membre care încă nu au îndeplinit aceste condiționalități exante. În o a doua întrebare, cum ar putea statele membre să fie încurajate să aleagă abordarea multifonduri pentru finanțare? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Îi mulțumesc, doamne comisar, pentru că se află aici în această dimineață. Am o întrebare și eu. Știm cu toții ce face comisia și ce face Parlamentul, deci putem face niște legături, niște conexiuni. Întrebarea mea este următoarea. Care sunt barierele? Care sunt obstacolele? din calea anumitor regiuni care au rămas în urmă cu utilizarea banilor și cu punerea în aplicare de noi programe. Acum câteva săptămâni ați mers în regiunea mea, Campania, din Italia. aș dori să știu ce putem face noi ca să nu reapară tot aceleași probleme și în următoarea perioadă de program. Mulțumesc, domnul Bogovici. Are cuvântul acum? Mulțumesc, doamnă președinte. De multe ori ne referim la obiective mari, agenda unică digitală, energia, ă, Uniunea energetică, agenda urbană, dar pe viitor avem foarte mari întrebări. Brexit, criza refugiaților pe plan intern, apoi avem și plan, pe planul național, apoi avem probleme în Africa, în Balcanii de Vest, Europa se confruntă cu atacuri teroriste, tinerii se mută, pleacă din Uniunea Europeană. Se realiază forțelor ISIS. Din câte știm noi, 50% din tinerii musulmani din Franța nu au un loc de muncă. La Paris sunt tancuri pe străzi. Un milion de oameni vor sosi în Uniunea Europeană. Ei vor trebui integrați. Nu credeți că este momentul ca noi, Comisia Parlamentară care se ocupă de politica de coeziune, să ne ocupăm și de coeziunea socială în Europa. Cred că coeziunea socială este o, o chestiune cheie pentru stabilitatea Europei. Eu cred cu tărie că nu doar după 2020, ci chiar mai curând va trebui să ne modificăm prioritățile. Va trebui să acordăm mai multă atenție acestor chestiuni centrale. Vă mulțumesc, spune domnule președinte. Domnul Voland, aveți un minut. Domnul Von, mulțumesc comisare pentru faptul că a venit din nou la noi. Într-adevăr, totul ține de punerea în aplicare, dar trebuie să fim atenți și pe ce se va întâmpla după 2020. Domnul Lewis s-a referit la acest lucru. Regatul Unit nu este atât de unit. Guvernul țării Galilor se va lupta împotriva renaționalizării politici de coeziune. Țara Galilor este un beneficiar net și noi nu putem garanta faptul, nu putem garanta echivalentul a ceea ce primim. Deci țara Galilor se va lupta împotriva unor astfel de concepte. Vrem să mă refer și la simplificare. Este foarte important. Ori de câte ori mergem într-o vizită într-o anumită regiune sau la un anumit proiect, ni se spun tot aceleași lucruri despre simplificare. E nevoie de mai mult. E nevoie de mai multe eforturi în vederea simplificării. De aceea mă interesează grupul la nivel înalt de experți pentru simplificare. Îmi puteți spune, vă rog, cum noi, Parlamentul, Comisia Regii ar putea să colaboreze și ce propuneri ar putea să aducă și comisiile la nivel înalt. Mulțumesc, domnul Arima are cuvântul. Mulțumesc. Două subiecte, două întrebări concrete, un minut așadar. Primul subiect, Grecia, noi reguli de cofinanțare. Ați spus că vorbiți săptămânal cu niște din Grecia pe acest subiect. Atunci întrebarea mea, guvernul sau ministrul grec au un uh, plan concret despre cum doresc să soluționeze aceste probleme cu bună desfășurare, derulare a proiectelor? Sau alt, altfel adresată întrebarea, eliminarea cofinanțării credeți că reprezintă cheia reală pentru soluționarea acestor probleme? Și a doua întrebare, președinția luxemburgheză a propus un instrument pentru cooperare transfrontalieră. Tocmai l-ați menționat Tocmai ați menționat că de multe ori problemele apar uh, pentru că există cadre juridice diferite în uh, zonele de frontieră. Cât de concretă este această idee? Ne putem aștepta ca un astfel de instrument să se regăsească cu adevărat, să apară în legislație? Mulțumesc, domnul Boștinar, un minut. Thank you very much indeed. Chiar mai puțin de un minut. Vă mulțumesc foarte mult. Națională a țării noastre și, deși comisar socialist european, e ziua României. Dar o întrebare specifică. Susținând ideea unui răspuns european la criza refugiaților, Consiliul JAI a adoptat o, un mecanism de sancționare cu penalități din fondul structural și de investiții pentru state membre care nu aplică această reglementare. Întrebarea este cum se va proceda la implementarea acestei măsuri dacă parlamentul european va, și comisia noastră va avea un cuvânt în această chestiune știut ce luptă am dus noi împotriva macro uh, condiționalităților macroeconomice și a oricăror sancțiuni care afectează uh, regiunile. a doua întrebare cum vedeți viitorul politicii de coeziune în dezbaterea privind europa cu două viteze? Asta e o chestiune despre însăși supraviețuirea politicii de coeziune. Mulțumesc. Ok? Thank you. And the last question, Mr. Buda. It will be the last. Da, Buda, pe scurt, uh, cu toții am vorbit de simplificare, pentru că este într-adevăr o problemă majoră la nivelul Uniunii Europene și mai ales pentru țara mea, unde avem patru miliarde de euro pierdute. Uh, dar aș vrea să discutăm și de ceea ce înseamnă eficiența acestor investiții pe diverse axe și știți foarte bine doamnă comisar și vă mulțumesc pentru corespondența pe care am făcut o legat de faptul că în românia există se pare mai multe centre de cercetare care nu pot funcționa făcute din fonduri europene care nu pot funcționa din cauza faptului că legislația națională nu permite angajarea personalului auxiliar care să deservească aceste uh, instituții de cercetare și de aceea aș vrea să vă întreb dacă are în vedere comisia un plan de măsuri imediate prin care să oblige statele membre să își adapteze legislația astfel încât infrastructura rezultată din fonduri europene să fie într adevăr eficientă pentru că altfel nu am făcut nimic dacă facem investiții și ele nu sunt utilizate în scopul pentru care ele au fost uh, create. mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Iată care sunt întrebările. Sunt multe. Multe dintre ele sunt foarte grele. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Îmi cer scuze că în prima tură de răspunsuri m-am lungit, dar am dorit să vă dau un răspuns uh, cuprinzător. Acum am să încerc să fiu mult mai concisă. Da, agenda urbană, în primul rând, este foarte importantă. Sunt foarte recunoscătoare președinției luxemburgheze și celorlalte președinții din trio pentru colaborare și aștept cu nerăbdare și colaborarea cu președinția olandeză. Într-adevăr, cred că una dintre prioritățile lor va fi agenda urbană. Pe 6 și 7 ianuarie avem o întâlnire, apoi în martie 2016 vom avea o întâlnire cu toți primarii capitalelor și vom avea și formul urban. Iată, deci, trei evenimente pe care președinția olandeză le va dedica agendei urbane. Știți că este pentru prima dată când orașele primesc direct banii pentru gestiunea fondurilor europene. Este o chestiune de încredere între Comisia Europeană și orașe. Este important să vedem cum se va desfășura această nouă situație. Întrebarea cu privire la cine este liderul acestei agende urbane. Domnul vicepreședinte Katainen și domnul Șefcovici sunt președinții aici. Bineînțeles, DG Regio are cea mai mare experiență în sprijinirea acestor proiecte. Știți că Direcția Generală Regio se numește DG Regio, deci Directoratul General pentru Regiuni și Zonele Urbane, DG Regio și Urban. Dar există și chestiuni care țin de portofoliile celorlalți, domn comisari. Este important să colaborăm. în ceea ce privește dificultățile regiunilor de utilizare resursele. Cred că se rezumă la probleme de capacitate administrativă. Oriunde merg, problemele acestea sunt cheia. Capacitatea administrativă este mai importantă uneori chiar decât banii. Tocmai de aceea avem acest uh, grup de lucru în vederea reformării. Apoi, condiționalitățile exante și ele au rolul lor. Acela de a ne asigura că avem cadrul necesar. Apoi, în ceea ce privește regiunile rămase în urmă, avem un studiu special pentru aceste regiuni rămase în urmă. Am fost în campania, după cum mi-ați spus, am uh, fost uh, bucuroasă să asist la aceste programe, ultimele programe pe care le-am uh, făcut pentru nordul și sudul Europei, dar și pentru zonele din Italia. Mă bucur, faptul că, mă bucur de faptul că am reușit să finalizăm acest uh, program feroviar, o nouă linie ferată de la Napoli la Bari. Acest, uh, această nouă linie ferată va ajuta la dezvoltarea Italiei de la nord la sud, dar și în cadrul zonei meridionale a Italiei. Într-adevăr, trebuie să creștem capacitatea administrativă și acolo, pentru că este o problemă în zona respectivă. Există anumite neregularități și probleme cu cheltuielile. Acum mă pregătesc și pentru audit. Trebuie să recunoaștem că avem această problemă. Trebuie să lucrăm mult mai îndeaproape cu auditorii. Suntem acuzați dege, că dege rege uneori este mai drăguță decât Curtea de Conturi. Nu este la fel de strictă. Dar cred că este o problemă foarte importantă, mai ales în Italia. Îmi pare rău să spun acest lucru, în sudul Italiei. Da, administra- capacitatea administrativă este o problemă acolo, dar mă bucură faptul că am colaborat foarte bine cu domnul ministru Delviu, domnul Vicențio. Am făcut foarte multe lucruri în ultimul an manifestat multe progrese ca să trecem peste aceste dificultăți. Ele nu au apărut doar de anul trecut în Italia, este o problemă istorică în Italia. Integrarea migranților. Domnul Bogovici, aveți perfectă dreptate. Integrarea socială trebuie să fie un cuvânt cheie pentru noi și rămâne la latitudinea statelor membre cum utilizează acest bani, acești bani. În anumite state membre există pericolul segregării oamenilor, izolării oamenilor. Și aici în Belgia constatăm aceste lucruri în anumite orașe, din Franța de asemenea și în alte locuri. Este foarte important să integrăm refugiații. Coeziunea socială este foarte importantă, după cum ați spus și dumneavoastră. Fondul social poate fi mobilizat. După cum știți, sunt responsabilă și pentru FDR, care se referă la infrastructură și politica de coeziune. Sunt de acord apoi și cu domnul Vaughan. V-am pronunțat bine cuvânt, numele? Nu, îmi pare rău, Derek. Avem și reprezentanții autorităților locale incluși avem uh, reprezentanți din Regatul Unit care doresc să păstrăm politica de coeziune. Ei nu sunt sigur că proiectele vor putea fi puse în aplicare fără aceasta. În ceea ce privește simplificarea, oriunde merg, după cum ați spus, am plângeri în acest sens. Toată lumea ne spune că trebuie să facem ceva. Viața beneficiarilor trebuie să fie mai ușoară din punct de vedere administrativ. Văd foarte multe IMM-uri care renunță pur și simplu, nu mai doresc să folosească fondurile noastre, pentru că procesul este prea îndelungat, prea împovărător. E foarte important să ajutăm acești oameni. În ceea ce privește Grecia, avem acest plan specific. Am căzut de acord că este o decizie politică această cofinanțare de 100. Cred că a fost utilă nu sunt bani noi. Totuși am ajutat Grecia în această problemă cu lichiditățile, în ceea ce privește faptul că le-am anticipat niște bani. Nu cred că mai putem folosi această scuză. Deja am cofinanțat 5% din ultima perioadă de programare și am anticipat, de asemenea, o parte și acum așteptăm să vedem care sunt primele rezultate ale acestor măsuri excepționale pentru o situație excepțională. Foarte mult uh, pentru uh, întrebări, domnul Boștinaru și domnul Buda. Uh, Let me end in my native language. So, bineînțeles, este ziua națională, vă urez și eu la mulți ani. În legătură cu Uh, consiliul jai un mecanism de penalizare am spus uh, foarte clar în uh, actualele regulamente nu avem nicio legătură între folosirea fondurilor europene și acceptarea cotei de migranți dar pe de altă parte cred că această solidaritate pe care o reclamă statele net contributoare trebuie să fie, să fie un cuvânt cheie pentru că uh, mai ales statele din uh, estul uh, european au beneficiat de, aceste, aceste gesturi de solidaritate masiv în ultimii douăzeci și cinci de ani. cred că uneori uităm prea ușor de unde am plecat uităm că și țări ca românia bulgaria ungaria acum douăzeci și cinci de ani și au căutat uh, milioane de oameni și au căutat uh, dreptul la libertate la o viață mai bună uh, aici avem un element în plus refugiații fug also de, de teroarea violenței și Ă, cred că solidaritatea trebuie să fie sunt foarte îngrijorată vreau să vă spun de această idee a penalizării și această legătură pe care unele state membre o fac între fondurile europene și ă, acceptarea cotelor de migranți. deci din acest punct de vedere eu cred că trebuie să avem o înțelegere politică și ă, Uh, cred că viitorul politicii de coeziune stă foarte mult uh, și nu ar trebui să ascundem acest lucru în felul în care statele membre reușesc să dea răspunsuri comune la probleme comune. deci din acest punct de vedere uh, cum am spus nu avem nicio uh, legătură în regulamente între acceptarea cotei de migranți dar cred că este o datorie morală a tuturor țărilor să vină împreună și să încerce să rezolve împreună această uh, problemă. în legătură cu legislația avem în perioada următoare Uh, noi elemente în uh, Uh, perioada uh, de programare două mii paisprezece două mii douăzeci pentru a evita situații de genul cărora uh, mi ați spus domnul buda este vorba nu numai de centre de cercetare din păcate avem infrastructuri unde nu s a făcut această corelare între erdf și fondul social avem construcții care există în sate dar pentru că acest sat nu poate suporta salariile și nu s a făcut această corelare între fonduri aceste infrastructuri sunt goale ceea ce nu mai este posibil în noua perioadă de programare. cred că acest mod de, uh, risipirea resurselor trebuie evitată. în legătură cu cele patru miliarde cred că e mult prea devreme și cred că e o sumă mult prea mare pe care o avansați în legătură cu dezangajările de fonduri. Uh, uh, o să venim cu o evaluare m am întâlnit cu noul guvern cu noii miniștri cu un plan de acțiune mai sunt patru săptămâni depinde în ce măsură dar în orice caz sumele de dezangajări nu sunt de ordinul nici măcar al unui miliard mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you very much for, uh, for your presentation. Vă mulțumesc mult pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că ați participat la discuțiile noastre. Cred că au apărut răspunsuri pentru toate întrebările. Vă mulțumesc și vă așteptăm și la anul. Vă urez mult succes în aceste ultime patru săptămâni din acest an și un an nou fericit și sărbători fericite, doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult. Noi ne grăbim. Voi continua cu ordinea noastră de zi. Doamna comisar, aș dori să vă mulțumesc încă o dată tuturor și să vă urez toate cele bune tuturor. Vă mulțumesc! I was long. No, no, no, no, it's okay. Uh, dear colleagues, we continue now. Yes, we continue now. Dragi colegi, mergem mai departe, următorul nostru punct de pe ordinea de zi. De dimineața era simplu, am avut uh, suficient timp. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. trebuie să începem acest uh, workshop. Vorbim de instrumentele financiare în politica de coeziune. Voi trece peste partea introductivă pentru că nu avem suficient timp. Așadar, vom avea trei uh, vorbitori pe care i-am invitat și care vor prezenta acest uh, subiect. Îi rog încă o dată pe cei care părăsesc sala să facă succint și în liniște. Mulțumesc așadar. Avem niște oaspeți foarte interesanți care sunt gata să-și prezinte lucrările cu privire la instrumentele financiare. Din păcate, trebuie să limităm timpul de vorbire mai puțin de 10 minute pentru fiecare vorbitor și voi începe cu doamna Lancri. apoi domnul Alexander Rose și domnul Nichols, profesor asociat la Universitatea de Servicii Publice din Ungaria. Începem cu șeful de unitate adjunct, doamna Lancri. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și pentru organizarea acestui seminar și pentru că ne rugat, cum ne-ați rugat să începem cu o scurtă prezentare, mă voi referi la evoluția cadrului financiar pentru aceste instrumente financiare. Câteva aspecte introductive. După cum știți, în perioada 2007-2013 am văzut o creștere în utilizarea acestor instrumente, în special pentru susținerea IMM-urilor dar și într-o oarecare măsură în dezvoltarea rura, urbană. Scuze. Când spun instrumente financiare, perioada 2007-2013, vorbim în special de împrumuturi, dar și folosirea de garanții și investiții. Probabil ați văzut ultimul nostru raport, care a fost publicat în octombrie. Avem 16 miliarde de contribuții plătite către instrumente financiare, din care 11 miliarde ERDF și ESF. Sigur, ele nu reprezintă un obiectiv în sine, el reprezintă o cale pentru a garanta aceste fonduri. Dar am avut uh, feedback pozitiv din partea IMM-urilor care au spus că preferă un împrumut sau un grant care înseamnă că nu-și depășesc condiția, nu se întreabă ulterior dacă n-au împrumutat prea mult. E important că aceste elemente sunt folosite pentru a îndeplini obiective de coeziune. Cum facem? Lucrăm prin actorii comerciali, prin bănci, prin piață, ceea ce reprezintă multe avantaje și în contextul de astăzi maximizează implicarea sectorului și ne ajută să ne atingem obiectivele. Folosirea unor astfel de instrumente financiare el ajută la eliminarea obstacolelor și încerc să dau câteva exemple practice. În unele state membre, în unele regiuni, dobânda pentru IMM-uri era prea mare și acolo vine această componentă a fondurilor structurale reușind să reducă dobânda. Și atunci IMM-ul care nu dorea să ia un astfel de credit, putea totuși să o facă. Și apoi sunt state membre unde cerințele pentru plăți colaterale sunt prea mari și acolo venim din nou cu această componentă și ajutăm băncile să nu mai ceară atât de mult. Sunt însă și provocări inerente aici. Cel mai important ar fi să menționăm dificultatea de a găsi un echilibru între obiectivele politicilor publice și activitatea băncilor care totuși trebuie să facă profit. Și aici ambele părți, sectorul public și cel privat, trebuie să înțeleagă mai bine cum să echilibreze cele două seturi de obiective. În 2007-2013 am văzut o serie de limitări, în special pe partea autorităților publice, care au avut un efect și, așa cum știți, au fost identificate în mai multe rapoarte ale Curții de Conturi și ale Parlamentului. În primul rând, autoritățile de gestiune s-au confruntat cu acest nou mijloc. Au fost doar câteva state membre care îl foloseau înainte și de multe ori statele membre nu au avut capacitatea de a gestiona sau le-au folosit pentru motivele nepotrivite. Puteai uh, maximiza declarațiile de cheltuieli. Comisia a avut inițiative de susținere comună, programe numite Jeremy și Jessica, care au ajutat parțial la simplificarea situației. Iar jucătorii de pe piața financiară nu au avut întotdeauna experiență în oferirea de fonduri publice sau de cooperare cu sectorul public și de aceea nu erau pregătiți să înțeleagă de la început această nouă abordare o altă problemă, așa cum unii dintre dumneavoastră știți cu siguranță. Am avut foarte multe amendamente. Cadrul a fost nepotrivit de la început, erau elemente care lipseau. Am avut foarte puțin text despre instrumentele financiare în regulamentul inițial și aici lipseau și concepte esențiale. Nu aveam evaluarea deficiențelor, efectul de renoire și așa mai departe, efectul multiplicator. Iar uh, alte instrumente pe care le-am folosit erau gândite pentru granturi, nu pentru instrumente financiare. Și așa cum unii dintre dumneavoastră și aduc aminte, noi am propus o noire, o modificare. Aveam niște note orientative care au fost îmbunătățite în permanență, lucru care a folosit doar parțial, desigur, dar au apărut și efecte neintenționate uh, care nu a permis autorităților să lucreze într-un cadru stabil. A mai venit și criza financiară la începutul perioadei și astfel implementarea nu a funcționat întotdeauna așa cum ne-am fi așteptat. Câteodată fondurile au ajuns în instrumente, dar nu au ajuns la IMM-uri cât, pe cât de repede ar fi trebuit. Și, în ultimul rând, raportarea incompletă a reprezentat de asemenea o problemă. Date fiind toate aceste aspecte, când am început să lucrăm pe următoarea perioadă de programare, am vrut să învățăm bine lecțiile din perioada anterioară. Ambele propuneri ale comisiei, dar și activitatea colegiuitorilor au, s-au bazat pe aceste considerente. Și dacă tot am timp, mulțumim pentru activitatea comisiei dumneavoastră. Spunea cineva că la titlul 4 am avut mai multe trei loguri și n-a fost doar un zvon. În primul rând, una dintre probleme, nu am avut un cadru legal comprensiv și clar. Am încercat să îmbunătățim asta. Acum, nu e vorba doar de elementele care lipseau data trecută, ci se aplică tuturor celor cinci fonduri și nu doar RDF și ESF. Sigur că modificările nu sunt întotdeauna ușor de aplicat. Am putea continua. Am uh, introdus o grămadă de elemente în regulament, dar le-am am încercat să nu complicăm textele prea mult. Câteva dintre elementele la care m-am referit, am spus că acum este obligatorie acea evaluare a deficiențelor ideea că anumite autorități au preluat astfel de instrumente financiare pentru a face cereri de plată, dar banii nu au ajuns la IMM-uri, am soluționat și această problemă. În noua legislație, plățile către autorități sunt legate clar de utilizatorul final pentru a înregistra progres și alte elemente precum uh, costurile de gestiune au fost avute în vedere. Cei implicați au uh, dorit un pic de flexibilitate și opțiuni în implementarea acestor elemente. Autoritățile doreau să poată folosi direct aceste fonduri, să contribuie la instrumente europene, precum uh, instrumentul uh, IMM, inițiativa IMM. Aceste instrumente tind să aibă o perioadă de viață mai lungă decât cadrul financiar multianual de șapte ani. De aceea avem nevoie de dispoziții care să permită ca aceste instrumente să continue într-un cadru rezonabil. Și problema capacității administrative repetată de lungul uh, dialogurilor tripartite, deci am făcut mai multe lucruri. Există câteva instrumente standardizate, care sunt ușor de implementate către autorități, în special la autoritățile care nu au capacitatea sau experiența. Avem un uh, site numit Fee Compass, un loc unde prezentăm o serie de astfel de um, proiecte. Experții interacționează cu autoritățile și ne dau o posibilitate pentru a discuta aceste aspecte. Și pentru că în continuare primim multe întrebări, am uh, elaborat din nou o serie de, de note orientative care să răspundă acestor întrebări. În concluzie, așadar, sperăm că acum avem într-adevăr un uh, cadru legislativ corespunzător care să îmbunătățească această utilizare și uh, mulțumim tuturor celor implicați în încercarea de a ne ajuta să atingem aceste obiective. Doamna președinte, mulțumesc că ați reintrodus disciplina în această sală, ați, uh, ați captat atenția tuturor, mulțumesc. Este o prezentare DG Regio și acum îi dau cuvântul domnului Alexander Rose din Regatul Unit. Vă rog. And thank you very much. Bună dimineața și mulțumesc pentru ocazia pe care mi oferiți de a mă adresa dumneavoastră. Sunt responsabil de instrumentele financiare pentru programul din Marea Britanie și am uh, poate câteva uh, opinii diferite față de alți uh, colegi din Marea Britanie. După cum știți, Regatul Unit uh, are o piață de capital de risc care a ajuns la maturitate, care uh, are beneficii în sensul că avem și expertiză dobândită, dar există și anumite riscuri. Uh, Eh, pentru că avem o piață care nu dispune de toate prevederile necesare de protecție. Irlanda de Nord, de pildă, probabil că o treime din alocațiile din Fondul European de eh, Dezvoltare vor eh, fi eh, folosite fără a putea exista posibilitatea de a înfrunta anumite probleme, pentru că există programele COSME și Orizont 2020 care ar putea să fie de asemenea accesate. În ce privește instrumentele financiare pe care le-am monitorizat, aș vrea să vă spun că dispunem de experiența uh, necesară pentru a valorifica aceste fonduri, dar uh, ne lipsesc unele informații legate de obiectivele pe care dumneavoastră le urmăriți. Există un consens în sensul că instrumentele financiare aduc mari beneficii. Rachel a menționat deja motivele, dar uh, trebuie să existe și uh, o bună pregătire uh, din prima fază și acest lucru depinde de cadrul legal și este foarte corect că și la nivelul Comisiei se face o analiză a pieței. Sigur că statele membre trebuie să fie primele care se implică pentru a găsi soluții mai repede. Trebuie să existe o mai bună interacțiune între statele membre și Comisie. Sigur că trebuie să avem o listă de uh, lucruri care au mers bine. Este nevoie de uh, regulamente clare care să permită statelor membre să uh, beneficieze, să valorifice instrumentele financiare conform necesităților pieții. Noi știm care sunt obiectivele, trebuie să vedem cum le putem atinge cel mai repede posibil. Trebuie să existe uh, însă și um, un aspect negativ pentru că în felul acesta nu putem uh, valorifica într-o manieră inovatoare uh, fondurile disponibile. Prea multe uh, reguli înseamnă până la urmă și blocaj pentru sectorul privat al pieței. Cel de-al doilea aspect Uh, trebuie să existe linii directoare care să fie publicate înainte de începerea implementării pentru că altfel statele membre au mari dificultăți, mai ales în ce privește fondurile structurale europene. Uh, Eh, acolo este mai greu până la urmă să vezi eh, unde au apărut deficiențe care trebuie să fie corectate. De pildă, eh, directoare pentru perioada 2007-2014 încă nu au fost publicate și deja încep să apară penalizări pentru greșelile comise. Trebuie să existe uh, instrucțiuni care să clarifice uh, regulile existente, pentru că um, acolo unde apar dificultăți uh, este nevoie până la urmă să obții clarificări din partea Comisiei, pentru că auditarea se face până la urmă în baza liniilor directoare. După aceea, trebuie să existe uh, o uh, bună colaborare și uh, trebuie să facem eforturi ca să nu apară dificultăți în implementarea regulilor. Ceea ce am putut constata a fost un start bun pentru perioada 2014-2020, o abordare pragmatică, Uh, trebuie să uh, a fost uh, crescută asistența um, de stat, subvențiile de la 1,5 milioane pe an la 20 um, de milioane. Dar există și câteva uh, exemple pe care pot să le dau uh, legate de anumite prevederi care creează o limitare a posibilității pieței de a uh, accesa fondurile. Capitalizarea inițială Uh, evită uh, posibilitatea de a absorbi prea mulți bani de la început și este o prevedere rezonabilă. Salutăm pragmatismul aici, de asemenea, regulile clare privind reutilizarea resurselor și o abordare proactivă. În ce privește provocările, am menționat deja câteva din ele. Eh, regulile sunt foarte complexe și eh, unele eh, nu sunt sculptate în piatră, ele continuă să se schimbe. Deci de fapt, nu trebuie să creăm bariere pentru utilizarea eficientă a fondurilor, pentru că ar fi un dezastru. Apreciem noile eh, eh, linii directoare, dar eh, în clipa de față există 50 pe site și altele urmează să fie elaborate. Dar uh, fiecare schimbare până la urmă este verificată și uh, pot să apară dificultăți, mai ales în ce privește utilizarea instrumentelor financiare uh, acolo unde există și o utilizare de la bun început, o anticipare a plăților. În concluzie, salutăm multe din modificările propuse, dar solicităm un proces de simplificare. Direcția Generală uh, Competition a avut o abordare similară în procesul de modernizare, uh, dar și comentariile pe care statele membre le pot face până la urmă nu au fost uh, nelimitate. De fapt, domeniul de uh, aplicare trebuie să fie lărgit și fiecare stat membru uh, are și uh, un organism național de uh, contact, deci am aprecia să existe așa ceva pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi voi da cuvântul următorului vorbitor. Este uh, doamna Nikos, de la uh, Universitatea pentru uh, Servicii Publice din Ungaria. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Comisiei Regii, este o mare plăcere pentru mine să fiu aici astăzi și să am oportunitatea de a vă prezenta câteva lucruri despre instrumentele financiare, mai ales uh, să vorbesc despre creditele, microcreditele combinate din Ungaria. După cum s-a spus deja, accesul la finanțare este unul dintre cele mai importante elemente pentru crearea și supraviețuirea și creșterea IMM-urilor. Microcreditele combinate este un instrument de finanțare unic în care microcreditele și asistența nerambursabilă pot fi cerute în același timp într-un singur, uh, într-o singură entitate. În prezentarea mea am să vă arăt care este practica în Ungaria cu utilizarea acestui instrument financiar. Și cred că este un, uh, un început și pentru Europa. După cum știți, instrumentele financiare au atras atenția deoarece au acest caracter de reînnoire. Ce înseamnă acest lucru? Instrumentele financiare presupun investiții care, au, uh, care se bucură de un interes din ce în ce mai mare în partea legislatorilor. Noul plan de investiții pentru Europa a arătat că instrumentele financiare pot fi instrumente strategice foarte utile. Care este practica în Ungaria? În perioada 2004-2006, programele din Ungaria nu au folosit instrumente financiare, însă în perioada 2007-2013 situația s-a schimbat. În perioada 2007-2013, cantitatea totală de instrumente financiare utilizate ca procent din sprijinul RDF a fost de aproximativ 6%. Alocarea financiară pentru programele operaționale chiar a crescut cu 3% în 2009 prin modificarea programelor operaționale. Am început să utilizăm aceste instrumente financiare așadar și în 2007 guvernul maghiar a hotărât să pună în aplicare programul Jeremy fără Fondul European de Investiții ca fond de coordonare, ci a dorit să utilizeze firma Venture Finance Hungary PL, PLC, adică o firmă de finanțare de capital de risc din Ungaria. E nevoie de echipe de gestiune specializate. Este o structură de gestiune neobișnuită în cascadă în care autoritățile de gestiune aleg un manager pentru fondul de participare, acesta lansează un apel de interes pentru alți gestionari care vor intermedia legătura cu beneficiarii. Și aici există o problemă pe care trebuie să o subliniez. În pregătirea sistemului pentru punerea în aplicare a instrumentelor financiare, principala problemă este, a fost dacă trebuie să utilizăm achiziții publice pentru a alege intermediarii financiari sau nu. Conform regulamentului privind politica de coeziune, trebuie să avem proceduri deschise, transparente, nediscriminatorii, care să evite conflictul de interese. Și așa am putea să evităm uh, achizițiile publice și să folosim uh, metodele obișnuite. Asta am dorit noi să facem în 2007-2013, însă Comisia a spus recent că trebuie să utilizăm regulile de achiziții publice. Interpretarea Comisiei este diferită de cea pe care am aplicat-o în perioada 2007-2013, dar uh, formularea era aceeași. Există un risc aici pentru sistemul maghiar și este o problemă pentru noi, această nouă interpretare. Pentru a pune în aplicare programul Jeremy în Ungaria, am, am uh, stabilit o rețea largă de intermediari financiari și aceștia trebuie să, îți, să își adauge și ei propriile fonduri la fondurile strânse prin Jeremy. În cazul instituțiilor financiare, rata este de aproximativ 25% de participare. În cadrul microfinanțării este de cel puțin 10%. Intermediarii financiari sunt uh, mânați de profit. Rata română de refinanțare este 0,4%. Dobânda și ea este inclusă aici. Aici nu includem costurile de gestiune. Ele nu sunt eligibile pentru surse de program. Câteva cuvinte despre acest produs, microcreditele combinate. Cum sunt ele utilizate în practică? Microcreditele au fost un instrument financiar important, însă de la începutul programului, parametrii principale ai programului au fost schimbați de trei ori ca reacție la criză. După criză, a fost practic imposibil pentru IMM-uri să primească credite comerciale de la bănci în Ungaria în 2011 ca posibilă soluție, programele de microcredite au fost suplimentate cu scheme de microcredite combinate și de granturi. IMM-ul poate primi maxim 45% din valoarea de licitație a proiectului, de la 1 la 10 milioane de forinți, și maxim 60% din valoarea de licitație a proiectului ca microcredit 1, 20 de milioane de forinți, cei 10 milioane erau în formă de grant și propriile resurse vor reprezenta doar 10, minim 10% din valoarea de licitate proiectului. Valoarea de grant nu poate depăși asistența. Și există reguli care spun că imm trebuie să vină cu propriile resurse în valoare de minim 10%. Candidatura pentru un uh, credit este o parte obligatorie a acestui program și astfel sunt combinate anumite granturi nerambursabile și microcredite rambursabile. Deci structura per total este unică. Rata medie de adobânzi a fost de aproximativ 7% pe întreg parcursul programului. De obicei, această cantitate de bani este utilizată pentru a cumpăra echipamente, instrumente TIC și așa mai departe. Avem mai multe instrumente financiare. Un avantaj al acestui produs combinat este faptul că dezvoltă o atitudine financiară și o gândire orientată spre afaceri a IMM-urilor, deoarece utilizează în mod obligatoriu instrumente financiare. Avem un ghișeu unic care ajută IMM-urile în acest proces. După ce am pus în aplicare acest program în 2011, sprijinul pentru IMM-uri în programele operaționale a crescut cel mai mult, după cum vedeți în acest grafic. Utilizarea chiar de anul trecut a fost de 100%. aceast, acest instrument uh, financiar a primit o pondere specială în zonele mai puțin dezvoltate și se pare că funcționează bine în practică. Încă câteva cuvinte despre rezultatele acestui, uh, utilizării acestui instrument, beneficiarii microcreditelor combinate. Este un instrument puternic, deoarece se bazează pe o relație strânsă cu clienții dintr-o regiune geografică în care se integrează cu creșterea capacității Iată câteva rezultate în uh, acest grafic. În mod clar, microcreditele combinate în Ungaria ajută uh, chiar și beneficiarii uh, de sex feminin, chiar și beneficiarii din zonele rurale și așa mai departe. A fost și un risc de audit aici legat de microcreditele combinate. Am început cu această procedură, am avut foarte multe discuții cu serviciile comisiei, cum funcționează, se respecte regulamentele, așa și așa mai departe. Am discutat aceste lucruri cu comisia. A survenit următoarea întrebare. Dacă se utilizează granturi și împrumuturi pentru aceleași cheltuieli eligibile, ei se așteptau să apară neregularități. A fost o dezbatere, o dezbatere foarte delungată cu auditorii comisiei. Din nefericire, nu am timp să intru în detalii aici. În concluzie, aș dori să spun următorul lucru. Am căzut de acord că în cazul Ungariei, fără îndoială, ă, deci nu există dublă finanțare sau suprafinanțare. Totul a fost clarificat și sper că vom putea continua cu acest uh, instrument și pe viitor. Dacă îmi permiteți, în concluzie mai am câteva cuvinte de spus pe această temă. Experiența în Ungaria a fost pozitivă cu aceste microcredite combinate. De aceea noi recomandăm să fie extinsă utilizarea acestor uh, instrumente. Regulamentul privind dispozițiile comune face, clarifică faptul că există loc de mai bine. combinarea de diverse fonduri într-un singur instrument și aceasta este o problemă. Se pare că Comisia va emite câteva note explicative privind acest lucru. După primele proiecte, se pare că acest document este mai are mai multe restrângeri decât regulamentul actual. Diferența principală dintre perioada 2007-2013 și perioada actuală va fi următoarea. În perioada trecută am avut reguli scurte, limitate. Acestea ne-au permis să foarte multă marjă de manevră la nivelul de state membre. În noua perioadă de programare vom avea un regulament mult mai sofisticat, mult mai complex, cu multe prevederi, care de multe ori însă nu se aliniază cu practicile curente din statele membre. Totuși, una dintre principalele probleme este calendarul. Pregătirea instrumentelor financiare necesită toate informațiile și documentele relevante la timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste prezentări, au fost foarte interesante și excelente. Este o bază foarte bună pentru dezbateri. Stimați colegi, este rândul nostru acum. Există întrebări, sugestii? Domnul Liu are întrebări, domnul Ulrich, Maletici, da, domnul Van Nistelrooy. Domnul Liu începe, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu nu sunt împotriva instrumentelor financiare, au o oarecare valoare, dar există și anumite probleme. legate de crearea de infrastructură nouă în locuri unde acest lucru nu este optim din punctul de vedere al pieței. Comisar, mi se pare că nu înțelege anumite relații între centru și periferia din anumite regiuni. Deci aici nu vreau să spun că sunt împotriva regii, Pe mine mă interesează raționamentul pe care se bazează instrumentele financiare mai mult decât detaliile specifice din regulament. Deci pe mine mă interesează mai mult raționamentul Eșecul de piață a fost o expresie care a fost utilizată foarte mult și nu este o expresie care îmi prea place, dar știu la ce ați încercat să vă referiți. În calitate de eurodeputat conservator britanic, nu sunt prea mulțumit de ceea ce spuneți, dar înțeleg la ce vă referiți. Există o problemă cu instrumentele financiare și anume că cresc gradul de atractivitate ale unor, al unor investiții care poate că nu ar merita acest grad de atractivitate. Există pericolul că se creează și mai multă confuzie între investițiile publice, care creează condițiile pentru creștere, spre deosebire de anumite organizații de stat care încearcă să aleagă câștigătorii sau cei care sunt cel mai probabil să câștige și eu sunt în favoarea uneia dintre acestea și împotriva alteia. E nevoie să ne concentrăm pe acele domenii care chiar au nevoie de instrumente financiare, care au nevoie de ajutor. Chestiunile care țin de microfinanțare în Ungaria se potrivesc și se dovedesc a fi un concept util. Trebuie să dezvoltăm o piață care nu este complet dezvoltată în termen de microfinanțare. Dar aici vreau să subliniez faptul că există riscuri să finanțăm anumite proiecte care nu ar merita acest lucru, care nu ar avea nevoie de aceste stimulente, care nu ar deveni profitabile și uh, nu, a, nu a, s-ar dovedi că merită toate aceste stimulente. Mulțumesc, da, am deschis, am deschis dezbaterea. Dar aș dori să vă aduc aminte tuturor că suntem uh, în criză de timp. Vă rog să vă limitați intervențiile la aproximativ două minute. Acum îi dau cuvântul la mea Maletici. Mulțumesc. E un subiect care mă interesează pentru că cred că e foarte important pentru antreprenorii mici și mijlocii, asta în toate statele membre, e important pentru o mai bună implementare a politicii de coeziune. mai cred că <laughs> ar trebui să simplificăm procedurile la nivelul statelor membre ca să ne putem mișca mai repede. Mă interesează acest caz din Ungaria. Ați vorbit de acele credite, microcredite combinate. Avem și noi o situație similară în Croația, unde IMM-urile noastre primesc o parte din fondul RDF dar nu mijloace proprii pentru cofinanțarea restului. Pot primi 45%, dar le lipsesc cei 65% plus costuri neeligibile și tot trebuie să acopere din resurse proprii. Și instituțiile financiare nu le stau la dispoziție. Avem foarte multe împrumuturi, uh, așa zis, toxice, și atunci băncile nu doresc să mai ajute. Și un cerc vicios, astfel, și mă interesează cum ați reușit dumneavoastră cu aceste microcredite combinate, mai ales dat fiind regulile de ajutor de stat. Există condiții specifice pentru astfel de microcredite. și sunteți uh, protejați față de încălcarea regulilor de ajutor de stat. Doamna președinte, mulțumesc, domnul Albrecht. Două observații și două întrebări. O observație. Un subiect foarte interesant. Iată ce înseamnă, de fapt, simplificarea. E o dovadă clară Eu am impresia că aceste modificări actuale fac situația mai complicată decât cum era înainte. Tocmai ce spunea reprezentanta din uh, Ungaria. Se pare că nu s-a simplificat nimic. Sunt reguli mai simple, dar mai restrictive. Deci simplificarea a ajuns să însemne și uh, mare restricție. Asta pe de o parte. <clears throat> În al doilea rând, ați vorbit de înțelesul politic al instrumentelor financiare. Înainte era, se spunea, se vorbea despre a parca banii. Era destul de clar că banii erau puși în instrumentul financiar, erau, stăteau bine mersi acolo, pentru că erau registrați ca fiind cheltuiți. Poate nu întotdeauna, dar mi-aduc aminte de dezbaterea purtată în Parlament. A fost una dintre soluțiile neclare dacă nu vrei să pierzi banii, pui în instrumente financiare și ei stau bine mersi acolo. Acesta este unul dintre elemente și mă întreb dacă mai e valabilă această problemă a parcării banilor. Ai pune undeva și așteptat vremuri mai bune. Sau măcar sunt folosiți odată, cum era regula, în special în programul Jessica. dacă avem dublă eligibilitate, ar trebui să fie o obligație cu privire la ce ar trebui finanțat la fața locului și ce ar trebui finanțat prin astfel de instrumente și să nu fie excepții. Trebuie să fie clar pentru toată lumea că granturile sunt mai bine văzute de utilizatorii finali. Cred că pentru e, arată mai bine instrumente financiare pentru utilizatorii final. Granturile sunt mai bune pentru că sunt mai simple și sunt bani dați. Și atunci nu ar trebui să diferențiem clar între granturi și instrumente financiare. Și un ultim lucru, nu credeți că FC a schimbat situația? Adică fondul Juncker, cum a fost numit, a schimbat uh, întreaga situație instrumentelor financiare? Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, două minute două întrebări. Am primit această revistă cu situația din 2013, probabil realitățile 2011-2012. Nu știu, nu există vreun studiu pentru noua perioadă ca să avem o imagine actuală cu ce s-a schimbat în noul regulament, s-ar putea să fie interesant. Sunt diferențe între vechea perioadă și cea nouă. E vorba de... E o întrebare pentru noi și pentru studiile noastre. Și a doua întrebare. Sunt destul de mirat de cazul Ungariei, unde spuneți la sfârșit combinație de împrumuturi și granturi și dați elementele de neregularitate și spuneți că ar fi un succes că le-ați combinat Puteți clarifica dacă e o problemă sau doar o problemă teoretică? Aceste granturi vin din partea Uniunii Europene, din aceeași sursă, sau vin din altă parte, eu știu, de la municipalități, de la guvern, și atunci cred că n-ar trebui să fie o problemă. Îmi puteți explica așadar dacă aveți dumneavoastră o problemă sau o să avem cu toți o problemă mai târziu sau e doar o situație imaginară? Da, mulțumesc, o întrebare interesantă. Sper că nu ne vom trezi cu o mare problemă. Doamna Vana, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc experților pentru prezentare și pentru documentele foarte bune. Noi, verzii, suntem pentru inovații în acest domeniu, dar am avut dubii mereu cu privire la aceste instrumente financiare, în special cu acel efect de pârghie care a tot fost discutat. Colegul s-a referit și la noul fond privește metodele de calcul, da, am niște dubii. Dar un domeniu foarte important, transparența, răspunderea și controlul democratic, care trebuie garantate și la instrumentele financiare și o evaluare continuă a modului de funcționare. Și de aici întrebarea pentru doamna Rachel Lankry, care spune acest lucru în documentul însei, cum se garantează aceste elemente în cadrul actual și cota de plată. Curtea de conturi a repetat că sunt puține Uh, plăți efectuate prin aceste instrumente financiare și întrebarea mea ar fi ce putem face ca să schimbăm lucrurile dându-le o notă pozitivă. Doamna președinte, mulțumesc. Ultima observație, domnul Zeller. Da, și eu doream să spun că avem Uh, poziții ale Curții de Conturi 2012 despre politica regională și acum, cu câteva luni în urmă, s-a vorbit din nou despre efectul instrumentelor financiare în cadrul rural și Curtea de Conturi a constatat că s-a întâmplat tocmai ceea ce presupusese domnul Ulbricht. De multe ori aceste instrumente fusese supracapitalizate, capitalizate erau foarte bune pentru a transfera bani, bani care erau parcați în bănci, pentru că plata creditelor se face prin bănci, care deci își îmbunătățesc astfel bilanțul. În același timp, dacă nu se dă un ajutor celor care trebuie să profite de aceste instrumente, IMM-uri, ferme și așa mai departe. De multe ori aceștia, regulile erau prea complicate pentru aceștia și atunci banii rămâneau la bănci, nu erau plătiți uh, utilizatorului final și, cum spune și Curtea de Conturi, se punea și întrebarea dacă anumite plăți au fost justificate, dar principala observație era că regulile pentru plăți sunt prea complicate. Dacă nu există și o însoțire a unor bănci de promovare a investițiilor, dacă nu ajută nimeni la preluarea acestor fonduri, la încasare, ele, fondurile rămân la bănci și nu ajută decât băncilor. Acestea își ratează scopul și atunci pentru următoarea perioadă de programare nu s-a spus că ar trebui să se renunțe, nu, din contră, dar tocmai acolo unde sectorul bancar nu e capabil în momentul de față să ajute economia cu suficiente credite, ar trebui folosit acest instrument. Pe de altă parte, Banca Centrală de bani în stânga și în dreapta. Există și state unde pentru IMM-uri e destul de simplu în momentul de față să ajungă să obțină capital cu dobândă redusă în Germania, de exemplu, și atunci companiile spun foarte clar că decât să ne expunem acestor proceduri complicate, preferăm să mergem la banca locală și de acolo mi obțin banii mult mai simplu. Iată, pe scurt, problemele pe care le vedem noi la aceste instrumente de finanțare. În principiu e un instrument bun, dar așa cum am arătat și revenim la subiectul simplificării, trebuie ca regulile să fie făcute astfel încât cei care au nevoie de credite să fie și poziția de a putea face acest lucru, iar băncile de dezvoltare din statele membre ar putea juca un rol în acest sens și nu ar trebui să folosească asta doar pentru a livra bani către statele membre și ai parca acolo, pentru că nu-și ating scopul pentru care au fost uh, prevăzuți. Doamna președinte, mulțumesc și dau acum cuvântul experților. Așteptăm uh, răspunsuri, observații și reacții. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate întrebările. Voi face tot ce pot pentru a răspunde tuturor. Cât privește beneficiile, poate nu am intrat eu în detalii, să cred că și în trecut, dar cu atât mai mult în perioada actuală, încercăm să implicăm mai mult sectorul privat. Încercăm să obținem finanțările de acolo care există în economie. Și s-a tot vorbit de aceste instrumente. Alte beneficii, efectul de pârghie pentru fiecare un euro sau un leu, dacă se folosesc instrumente financiare, se pot obține mai, mult fond, mai multe fonduri publice, dar și private. În alte state membre, unde se pun întrebări despre cât vom primi data viitoare, vom mai primi ceva data viitoare, există acel efect de revenire, banii se întorc și vor fi utilizați din nou și ideea este că există deci o mai mare disciplină pentru toți actorii. Și ajung astfel la un alt subiect menționat de mai mulți vorbitori. Ce nu am dorit să se întâmple este ca instrumentele financiare ar fi evitat o situație care ar fi, ar fi dus la o situație care ar fi apărut oricum, la acel a, analiză a diferențelor și de aceea această valoare e atât de importantă. E interesant pentru că la începutul perioadei statele membre, dar de fapt autoritățile, se plângeau și spuneau că e o sarcină suplimentară, că lucrurile sunt complicate și că va dura totul mai mult. Acum se întorc și ne spun că ne-ați făcut să studiem piața, să vedem cum s-a implicat sectorul public, ce făceau băncile, dacă exista nevoia de a trata dobânzile prea mari și așa mai departe. Sunt lucruri care au fost analizate, s-a studiat și posibilitatea unor combinații sau combinații cu Uh, granturi. Confirm că acest lucru este posibil. E drept că nu trebuie să există dublă finanțare, asta e foarte important, asta și spune regulamentul. Comisia e îngrijorată dacă astfel de combinație e introdusă uh, astfel încât aplicăm reguli de instrumente financiare pentru granturi sau invers, pentru că sunt lucruri diferite sigur, lucrurile nu pot fi amestecate fără a se complica prea mult. Am văzut cu statele membre exemple despre cum pot fi elaborate scheme cu cele două, dar trebuie contabilizate separat, trebuie să existe mecanisme separate. În ceea ce privește FC, sigur că e un element nou, pentru că cadrul de, reglement, de când a fost adoptat cadrul de reglementare, poate că în comisie a arătat clar acest lucru noi încercăm să arătăm că e complementar la ESIF. Ideea este că ESIF e folosit de autoritățile respective pentru a acoperi lipsurile, pentru a uh, folosi această pârghie. Cât privește raportarea, poate pot spune cum stau lucrurile în detalii, sau vorbi de transparență, de control democratic. Uh, ce s-a schimbat? Într-adevăr, la început nu exista această transparență, dar ce s-a întâmplat a fost că în momentul actual am publicat în fiecare an, la 1 octombrie, un rezumat anual care adună informații pe fiecare instrument în parte, susținut astfel, iar de anul viitor, fi la sfârșitul lui noiembrie, același lucru pentru o perioadă. Deci schimbăm un pic modul de lucru. Metodologia de plată, așa cum ați arătat, a fost unul dintre marile puncte critice în ultima perioadă. Modul în care era, fusese stabilit regulamentul, autoritățile permiteau să fie puși bani acolo, declarați și apoi banii stăteau bine mersi acolo și Curtea de Contra a criticat asta și dumneavoastră în multe rapoarte și s-a ajuns la oarecare îngrijorare despre costurile de gestionare a fondurilor. Acum, noua regulă spune că trebuie să existe tranșe. Se face o primă plată, o primă tranșă, care trebuie declarată comisiei, dar autoritatea nu poate declara mai mult către comisie și până primii bani nu au ajuns la recipienții finali, la IMM-uri. Există procedări. Avem și aici o notă orientativă, dacă doriți să vedeți procentajele. Ideea ar fi ca banii să lucreze pe piață, să nu se mai facă astfel de mișcări artificiale. S-a discutat cu statele membre, cu Parlamentul și în încheiere încă un punct, tot pe partea de orientare și simplificare, a fost lucru spus de membrii, de colegi, ne aflăm într-o situație ciudată noi cei de la Comisie, pentru că am început această perioadă spunând că avem, aveți acum o legis- un cadru legislativ clar, detaliat, adoptat de colegiuitor, deci statele membre ați, ați adoptat, noi nu credem că mai e nevoie de orientare. Noi credem că e clar. Și așa cum știți, asta nu a durat prea mult. Imediat am primit o grămadă de întrebări, de observații, ce înseamnă asta, funcționează asta, e în regulă așa sau invers. Uh, și este o problemă care rămâne. Sunt lucruri care au fost găsite ulterior, comisia sau uh, alții au considerat că nu funcționează și ce am încercat noi să facem, da, să simplificăm, dar din nou venim cu noi și noi documente, cu aceste clarificări. Noi am încercat să spunem în repetate rânduri că nu e vorba de soft law, nu mai avem nevoie de explicații, avem legea, avem cadrul. Dar nu toată lumea înțelege acest lucru. Avem uh, acest comitet de experți al statelor membre și statele membre revin acolo și avem discuții foarte vii, foarte uh, interesante. Publicăm și pe site-ul FICOMPAS clarificări. Dacă statele membre și autoritățile doresc să-și stabilească propriul cadru, să arate cum doresc să lucreze în concordanță cu legislația, e în regulă. Să vorbim de simplificare, avem grupul de nivel înalt, sigur că va fi pe ordinea de zi la instrumente financiare și în încheiere, cred că cel mai important este ca situația să fie simplă pentru utilizatorii finali. Chiar dacă la nivel înalt e complicat, trebuie să ne asigurăm că fondurile publice sunt folosite în mod corespunzător. Până la urmă, IMM-urile sunt cele care trebuie să aibă acces facil la aceste fonduri. Cer scuze că am vorbit atât de mult, dar au fost multe întrebări. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Rose, foarte pe scurt, așa cum a spus și Rachel despre audit, Într-adevăr, mai rămân probleme din perioada anterioară. Statele membre se întreabă cum sunt uh, aplicate aceste reguli. Ne bucurăm să auzim că partea orientativă e strict orientativă. Mă așteaptă o grămadă de documente de la uh, auditorii din Regatul Unit și se insistă pe niște lucruri care nu mi se pare că ar sta în picioare, dar e util ce, să aflu ce mi-ați spus. Părerea mea este că tot ce se poate întâmpla este ca uh, Comisia să răspundă când aceste subiecte sunt aduse în discuție pe viitor. S-a vorbit de luarea deciziilor din punct de vedere comercial. S-a vorbit pe marginea acestui subiect. Elementul cheie aici e o luare a deciziilor din punct de vedere comercial implicarea sectorului privat. Și atunci abordarea aceea legată de taxe e foarte importantă. Și atât din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nichols. Uh, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru întrebările adresate. Nu vă referent la mănunt în legătură cu modul în care lucrurile funcționează în practică. În uh, procesul lor de decizie trebuie să calculăm exact uh, suma, uh, nivelul creditului, după aceea să luăm în vedere cei 10% și să vedem care mai este golul de acoperit dacă proiectul este viabil și uh, sustenabil, primim un credit. Dacă există uh, lacune încă și un gol, atunci uh, putem accesa un, primi un grant. Și trebuie să valorificăm ambele scheme, dar să nu depășim 100%, la, 100 investiția. Serviciile Comisiei în timpul procesului de auditare uh, uh, uh, ne-au propus această formulă. Noi am fost de acord. Deci, din acest punct de vedere, nu există dificultăți. Chestiunea este clarificată și cred că vom putea să continuăm aplicând această schemă. În ce privește ajutorul de stat, analizăm exact uh, în detaliu lucrurile ca să nu depășim uh, condițiile formulate. Dacă îmi permiteți câteva cuvinte despre uh, modul în care banii pot fi depozitați, noi avem limite stabilite în Ungaria pentru diversele instituții și acordăm uh, bani doar dacă uh, banii vor fi imediat virați către IMM-uri. Deci nu este posibil să aplici schema de a parca undeva banii în sistem. Iar analizând acest Uh, noi reglementări, este clar că putem utiliza în continuare acest produs combinat, ceea ce este o veste foarte bună. Dacă avem încă anumite îndoieli în legătură cu modul în care putem proceda, voi analiza și schema de refinanțare care până acum a fost aplicată, dar ținând seama de liniile directoare, de recomandările orientative făcute, vom vedea dacă vom putea aplica uh, noile metodologii, inclusiv în ce privește achizițiile publice. Ne aflăm acum în mijlocul acestui proces. Nu știu dacă vom putea continua cu fostul sistem în perioada următoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și eu pentru prezentările excelente, pentru dezbatere, pentru răspunsurile dumneavoastră și încheiem aici discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Deciziile coordonatorilor au fost aprobate încă în cursul dimineții. La punctul diverse aveți ceva, vă rog? Pot să o uh, rog pe doamna Maletici să ne spună câteva cuvinte despre întrebarea orală. Da, mulțumesc foarte mult. Întrebarea orală se referă la accelerarea implementării politicii de coeziune, pentru că uh, ne apropiem de finele anului 2015 și depinde dacă în 2017 sau în 2018 uh, vom uh, ajunge până la urmă la primele descărcări și uh, Asta depinde și de programele operaționale și va trebui să discurcăm cu Comisia ce mecanisme pot fi aplicate pentru accelerarea implementării și a evita ca să nu avem bani angajați. Probabil că deja există câteva proiecții ale angajamentelor de plată pe care Comisia le propune și va trebui să vedem în baza experienței de până acum care au fost principalele obstacole care au dus până la urmă la um, neutilizarea unor bani uh, pentru ca uh, după aceea să putem profita din această experiență pentru 2017 și 2018. Mulțumesc foarte mult. Ideea este să discutăm această întrebare orală din perspectiva Comisiei Regii. Deci vom proceda conform pe cale normală. Mulțumesc. Următoarea întâlnire va avea loc în ianuarie. Vă doresc săptămâni încununate de succes, un sfârșit uh, de an plăcut, vacanță plăcută. Ne vedem uh, la începutul anului viitor. Mulțumesc și interpreților pentru ajutorul acordat lucrărilor de astăzi. Declar ședința închisă.